Dacă cei din audiență și-ar dori să se așeze mai în față, îi invit să facă acest lucru, pentru că în felul acesta putem crea o atmosferă mai armonioasă. Vă pot... Uh, abia vă pot vedea acolo în spate, așa încât vă rog, dacă doriți să veniți, să vă așezați puțin mai în față, faceți acest lucru. Bun, este grozav. În această după-amiază avem multe puncte pe ordinea de zi. Uh, voi respecta foarte îndeaproape calendarul. Voi descuraja intervențiile lui pentru că nu avem timp pentru așa ceva. Începem uh, noi procese în ceea ce privește dosare noi, așa încât vă rog să respectați uh, timpul alocat. Pentru că nu vreau să ne rămână puncte pe care să le discutăm într-o altă ședință. Primul punct pe care îl vom discuta este o adoptare formală de către comisie a unui punct care a fost uh, discutat uh, marți. Am uh, și anume solicitarea formală rezultată din adoptarea tratatului de la Lisabona. Comisia a făcut o comunicare cerând comisiilor parlamentare să examineze toate listele de proceduri care sunt în curs de desfășurare pentru a analiza baza legală și modificările um, posibile ale acestora în lumina tratatului de la Lisabona. Am trecut prin această listă și credem că, sigur, această listă se găsește în mapele dumneavoastră. Suntem de părere că nu uh, este nimic uh, afectat de pe această listă de intrare în vigoare a tratatului de la Lisabona Uh, anumite puncte vor fi discutate de coordonatori mai târziu, însă este o solicitare um, formală și anume trebuie să ne consultăm și cu Comitetul Regiunilor și cu Comitetul European și Social pe această temă. Mă voi consulta cu secretariatul pentru a vedea în ce fel vom îndeplini această solicitare și uh, îi voi ruga pe raportori să îi invite pe omologilor de la celelalte comitete pentru a putea discuta aceste chestiuni am acordul dumneavoastră în vederea adoptării acestui text pentru a putea comunica acest lucru la conferința președințelor. Există vreo obiecție? Bun, atunci considerăm acest punct drept adoptat. Trecem acum mai departe la bugetul 2008 și la descărcarea de gestiune privind uh, execuția bugetară 2008. Trebuie să trecem uh, la acest punct. Domnul Vanekamp a fost raportorul nostru pentru acest raport. Runa um, și alte colegi au fost raportori din umbră. Doriți să ne spuneți câteva cuvinte, domnule de Camp? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor, dar și um, staffului pentru remarcile și observațiile pe care le-au făcut pentru a putea să fac primul amendament în propria mea istorie europeană. Vă mulțumesc, după cum știți, domnule președinte, am avut o discuție foarte bună pe 2 decembrie într-o altă sală privind uh, descărcarea de gestiune a bugetului uh, pe anul 2008 și după această discuție, um, am discutat de asemenea și despre programul Solvit și um, după ce am încheiat această discuție, am uh, formulat un amendament uh, în care ne-am referit și la Solvit. Însă, pe lângă acest amendament, solicit Comisiei să promită că, începând de astăzi, nu, să promită astăzi că vor reveni la noi pentru a ne informa uh, cu referire la executarea Solvit pentru că mulți dintre colegii mei uh, m-au însărcinat cu asta și anume Comisia IMCO trebuie să se asigure că bugetul Solvit este cheltuit într-un mod adecvat. Acesta este, aceasta este observația mea, domnule președinte, pentru un moment și uh, sugestia mea ar fi să uh, votăm în favoarea amendamentului. Mulțumesc! Suntem într totul de acord cu amendamentul. Uh, doresc să întreb comisia uh, și să răspund că până la sfârșitul iunie anului acestuia uh, vom avea informații referitoare la anii 2008, 2009 și 2010. Is Mrs. Verhoeven from the Commission here? Doamna Verhoeven din partea Comisiei este aici. Nu, eu o înlocuiesc. Balanța de 20% va fi uh, achitată până la sfârșitul lui iunie. Urma să luați cuvântul după celelalte intervenții, dar uh, dacă tot ați uh, răspuns la întrebarea colegului nostru, ați putea să interpretați? Am auzit întrebarea, am auzit și răspunsul, însă am dori uh, raportul complet privind distribuția pe 2008, 2009, 2010. Voi uh, da ca de gândire comisiei acest punct. Domnul Bușoi este aici. I will not uh, say again what I said the first discussion. Nu o să mai spun încă o dată ce am spus la prima întâlnire. Mă bucur foarte mult că am fost raportor din umbră pentru Solvit îmi pare rău că până la urmă, în final, nu s-a aprobat totul în buget, pentru că, din punctul nostru de vedere, nu este o victorie a comisiei noastre, dar în ceea ce privește amendamentul, susțin primul amendament al domnului Van de Cam, care este parlamentar de carieră și sunt sigur că această clarificare este uh, în beneficiul imaginii Solvit, care este o rețea eficientă pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Uh, Cred că doamna Rura nu este aici în această după-amiază. Mai dorește altcineva să intervină? Da, nu pot vorbi în numele doamnei Rülich, însă doresc să susțin ceea ce a spus colegul meu, lui Reg. Și dacă am înțeles corect ceea ce a răspuns comisia, acela nu a fost un răspuns uh, asupra întrebării, uh, la întrebarea domnului lui Grec, de aceea vreau să repet încă o dată un lucru care este important pentru noi, socialdemocrații. Am purtat o discuție uh, referitoare la cum sunt uh, cheltuiți și cum au fost cheltuiți acești bani. Pentru noi nu este suficient să știm că um, au fost cheltuiți până la 97%, ci dorim să știm de la Comisia Europeană și cel târziu până în iunie, în mod detaliat, în ce mod au fost cheltuiți acești bani pentru a putea uh, trage consecințele corespunzătoare pentru următorul exercițiu financiar. Bun. Sper că toată lumea a între, înțeles întrebarea pe care a adresat-o comisia și poate că puteți repeta răspunsul dat mai devreme. Le budget a été utilisé pour euh, le budget a été utilisé pour euh, créer euh, promo, pour, pour la promotion de ce Acest buget a fost folosit pentru promovarea programului Solvit și de asemenea pentru uh, pregătirea rapoartelor privind rambursarea participării statelor membre la atelierele Solvit organizate anual. Acesta este răspunsul meu. Uh, I think what we'd like to, I think the suggestion was to ask you to provide us with a, uh, perhaps some Cred că sugestia a fost uh, că am dori o explicație mai cuprinzătoare din partea dumneavoastră în scris, dacă se poate. Deci uh, vă mulțumesc pentru observațiile făcute, dar dacă se poate, am dori un răspuns mai detaliat. Dacă îmi permiteți să vorbesc în limba franceză, pentru că așa poate nu vor uh, exista erori de interpretare, deși sunt convinsă că nu au existat, pentru că avem interpreți foarte competenți. Ceea ce dorim este că cel mai târziu în luna iunie, Comisia Europeană să ne informeze într-un fel precis Uh, asupra modului în care acești bani au fost utilizați. Și cu mare plăcere am uh, dorit să avem acest lucru înscris, cred că așa ar fi cel mai simplu și cel mai bine, dar ceea ce dorim de fapt este să avem acordul dumneavoastră de a face acest lucru până cel mai târziu în luna iunie. Mulțumesc! Comisia poate să ofere un uh,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 Deci, până la urmă, cred că s-a înțeles. Dar sugestia mea era să-i trimit uh, comisarului o notă informativă, spunându-i exact ce dorim să vedem și apoi mă voi consulta și cu coordonatorii uh, în privința conținutului scrisorii. Acum uh, ar trebui să votăm atât pentru a uh, aproba avizul uh, referitor la descărcarea de gestiune, nu avem nevoie de cartela de vot. Deci avem amendamentul 1. Ă, din Cine este pentru? Din partea doamnei Van de Camp. Cine este împotrivă? Deci este adoptat în unanimitate. Și întregul avizul este supus la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Deci se aprobă. Mulțumesc foarte mult, domnule Van de Camp, pentru modul în care ați uh, făcut acest aviz, uh, prim aviz pentru comisia noastră. Ați avut atât de mare succes încât sunt convins că de acum coordonatorul uh, va dori să vă dea pe mână rapoarte mult mai ambițioase pe viitor. Deci acesta este singurul proces de vot pe care l-am avut pentru astăzi și acum mă bucur să salut Uh, în cadrul um, comitetului nostru pe domnul uh, Francisco Moza Zapatero, care este secretar general pentru politici sociale și ale consumatorilor. Și o să-l rog să ne vorbească despre ambițiile președinției spaniole referitoare la dosarele care sunt, se află sub supravegherea sa și la cele la care lucrăm în acest moment, uh, Uh, drepturile consumatorului și uh, alte aspecte care ne interesează și ne-ar interesa de asemenea și noile inițiative. Știu uh, din reuniunea avută de coordonator cu ministrul dumneavoastră că are foarte multe idei interesante în domenii precum angajarea consumatorilor și excluderea socială. Și sper că toți colegii vor dori să ia parte la aceste inițiative, care sunt de mare interes pentru comisia noastră. Astfel încât uh, aș dori să vă invit acum să ne vorbiți. Știu că colegii mei ar dori să vă pună și câteva întrebări, dar în acest moment vă dau dumneavoastră cuvântul. Muchas gracias, eh, señor presidente, señorías. lugar... Eh, Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, doamnelor și domnilor. În primul rând aș dori să spun că Spania se bucură foarte mult că a preluat președinția Consiliului. Este o ocazie să colaborăm cu toate instituțiile europene la acest proiect comun al nostru și sperăm că Spania va reuși să înregistreze progrese sociale și economice. Știm că preluăm această președinție într-un moment extrem de important cu, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care va democratiza uh, modul de funcționare al Uniunii și ne va pune la dispoziție instrumentele necesare pentru a face față mai bine provocărilor viitoare. Astfel încât acum uh, ne asumăm noi responsabilități și noi competențe, ceea ce ne va ajuta să construim o Europa mai bună. Ceea ce încercăm să facem aici este să găsim un echilibru mai bun între drepturile cetățenilor din cele 27 de state membre și piața internă. Trebuie să găsim un echilibru între, în piața internă, astfel încât serviciile să poată circula liber, respectând totuși drepturile consumatorilor din alte state membre. Trebuie să profităm de drepturile fundamentale uh, ca să ne putem asigura că cetățenii sunt uh, protejați și știu că drepturile lor sunt protejate, astfel încât ei să aibă încredere în piața internă. Deci există câteva aspecte la care vom lucra. Vom analiza armonizarea care va îmbunătăți drepturile consumatorului. Este adevărat că Europa se bazează pe un model social și împărtășește responsabilitățile, așa cum a spus și domnul președinte. Este de asemenea adevărat că avem o anexă comună și trebuie să promovăm interesele tuturor cetățenilor astfel încât să existe o democratizare a societății și asta implică firește și drepturile consumatorului. În ceea ce privește directiva, Um, credem că ne-am putea confrunta cu câteva uh, dificultăți în privința implementării ei în mai multe state membre și am văzut acest lucru în cazul celor mai recente întâlniri, acolo unde statele membre și-au exprimat uh, îndoielile legate de textul directivei și de, termenii, de termenele limită care erau stabilite acolo. Președinția spaniolă speră să îmbunătățească piața internă fără asigurându-ne în același timp că toată lumea are aceleași drepturi. Deci noua directivă trebuie să garanteze un nivel înalt de protecție care este stabilit și în tratat și să respecte și principiul subsidiarității. Deci trebuie să lăsăm o marjă pentru ca diversele state membre să poată analiza modurile în care pot avansa. Este o provocare specială cu care se va confrunta președinția. Noi ne dorim să obținem consens, asta și trebuie să facem, nu putem face altceva, și președinția propune înființarea unor măsuri și a unor acorduri astfel încât uh, să ajungem la un consens. Tocmai de aceea vom lucra la dialog și la participare socială. Vrem să aflăm părerea tuturor părților implicate pentru că ne dăm seama că este o responsabilitate din partea Parlamentului, din partea grupurilor de consumatori și așa mai departe. Și trebuie să ne asigurăm că toată lumea va fi implicată în acest proces și de asemenea să avem un dialog care să ne ducă spre consens asupra acestei directive. Deci, vrem să ne uităm, să analizăm posibilitatea unei armonizări uh, mixte. Aceasta nu este o poziție definitivă, Dar credem că această armonizare mixtă ar putea fi o cale, o soluție, o posibilă soluție care trebuie măcar analizată pentru a obține cel mai înalt nivel de armonizare la nivel de articole și de capitole, acolo unde am obținut acordul cel mai mare. Și pentru alte capitole putem găsi un alt, timp de, uh, un alt tip de armonizare. Dar asta ar fi ideea pentru moment. Armonizarea mixtă este un aspect pe care Consiliul l-a considerat important, Consiliul anterior, și trebuie ca în următoarele șase luni să încercăm să obținem nivelul de consens necesar pentru a ajunge la un acord în privința directivei la care lucrăm în acest moment. De asemenea, este foarte important să ne gândim la președinție nu doar pentru această perioadă de șase luni, ci pentru următoarele 18 luni, pentru că trebuie să fie o președinție coordonată, astfel încât președinția noastră va coopera cu președinția belgiană și cu cea maghiară, pentru că doar dacă vom colabora vom putea să obținem un rezultat pozitiv. În ceea ce privește textilele, după cum știți, am început revizuirea acestei directive în timpul uh, președinției. Încercăm să simplificăm și să îmbunătățim cadrul actual pentru noile tipuri de fibre și încercăm de asemenea să ne asigurăm că consumatorii vor beneficia de produ uh, produsele inovatoare. Poziția comună a fost deja uh, sub semnul unui acord din uh, noiembrie și cu acordul Comisiei Avem în continuare câteva rezerve și am stabilit două întâlniri pe 16 februarie și pe 9 martie pentru a încerca să ajungem la un consens între toate statele membre cât mai curând cu putință, astfel încât să putem demara lucrările pe care trebuie să le facem în primul semestru. La al treilea punct, al treilea punct important este că în conformitate cu competențele care mi-au fost uh, acordate, siguranța produselor trebuie cade tot sub competența mea. Nu știm că, nu credem că directiva la care lucrăm în acest moment va fi terminată în acest semestru, dar este extrem de importantă pentru că are un impact puternic asupra tuturor cetățenilor. Știm că este un uh, sistem spinos, acesta al siguranței, așa încât am analizat posibilitatea unui sistem de alertă rapidă pentru siguranța produselor și, din punctul nostru de vedere, vrem să analizăm câteva măsuri, cum ar fi îmbunătățirea coordonării cu autoritățile vamale, o transparență mai mare a produselor și standarde mai bune, astfel încât să putem garanta un nivel înalt de siguranță a produselor. Și pentru asta vom avea o reuniune la Mallorca pe această temă pe 10 și 11 iunie și am dori ca și Parlamentul să fie prezent la această reuniune, astfel încât să beneficiem de opinii interesante pe acest subiect. Vom analiza noi metode de a evalua riscurile produselor pentru toate autoritățile care sunt implicate în siguranța produselor Vrem de asemenea să implicăm și producătorii și distribuitorii, astfel încât și ei să poată afla mai multe despre sistemul de alertă rapidă și celelalte măsuri pe care le vom dezvolta. Deci acestea sunt, cele, uh, acestea sunt subiectele majore la care va lucra președinția. Sperăm să ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră, pentru că acum, mai mult decât oricând, după implementarea tratatului de la Lisabona, ne-am dat seama că trebuie să fim cât mai clari uh, în ceea ce privește dezvoltarea politicilor pentru uh, siguranța consumatorului. Pentru că trebuie să putem recunoaște problemele la care trebuie să găsim soluții și astfel putem să dezvoltăm uh, politici care sunt atât eficiente cât și uh, uh, dau rezultate bune. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat aici și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați putea avea. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule secretar general. Vom avea foarte multe chestiuni interesante de uh, discutat, uh, mai ales uh, având în vedere anunțul nostru în legătură cu siguranța produselor, pe care cu siguranță îl vom discuta Vreau să invit pe coordonatorii din partea grupurilor politice importante, domnul Gebhardt, domnul Bușoi și domnul Schwab, să ia cuvântul, după care vom uh, deschide discuția. Domnul Roșfor și-a exprimat dorința de a lua cuvântul, așadar începem cu domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general. În primul rând, aș dori să mă folosesc acest prilej pentru a vă mulțumi în numele PPE pentru disponibilitatea de care a dat dovadă de a veni rapid aici, uh, în Parlamentul European și de a prezenta planurile dumneavoastră de viitor. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Europa este um, avizată ca și în Consiliul Ministrilor să uh, transforme uh, afacerile și chestiunile europene în chestiuni europene și nu să fie tratate doar la nivel național. De aceea vă mulțumim că ați venit alături de noi pentru că în acest fel puteți să aduceți Europa cu un pas înainte. În cuvintele din introductivele dumneavoastră ați a abordat anumite aspecte, două dintre ele doresc să le menționez. Ați vorbit despre propunerea Comisiei Europene în vederea creării unui cadru juridic pentru um, protecția drepturilor consumatorilor. Noi vă suntem recunoscători pentru acest lucru, pentru că și noi ne dorim o inițiativă mai puțin ambițioasă, dar totuși țintită în această direcție. Dorim elaborarea unei directive pe această direcție și în acest sens doresc să vă întreb ce veți face în Consiliu pentru a atinge acest obiectiv, obiectiv care în final uh, reprezintă o directivă mai transparentă și mai atractivă pentru cetățeni. În același timp, uh, această directivă ar trebui să uh, ducă la situația în care legislația din statele naționale să nu fie um, una redundantă, ci ar trebui să ajungem la o formă unitară a acestei legislații care să fie în avantajul consumatorilor cât și a producătorilor. De asemenea, ar trebui ca uh, piața internă să poată să se distanțeze suficient de um, propunerile care se fac. În al doilea rând, eu nu sunt raportor, însă aș vrea să mă refer la um, directiva privind siguranța generală a produselor alimentare. Acum doi ani, în cadrul uh, pachetului privind bunurile, am uh, decis o serie de măsuri a căror implementare, după câte știu eu, nu a fost încheiată complet, însă de pe atunci era clar că există o interfață care va trebui să fie soluționată în contextul directivei uh, generale privind siguranța produselor produselor alimentare. Pentru că în sistemele pieței interne, care au fost uh, deja abordate, există sisteme de informare și noi dorim să avem sisteme de informare care să funcționeze mai eficient și dorim ca cetățenii să se poată concentra asupra acestora, să poată să introducă informațiile pe care le doresc și de asemenea să utilizeze informațiile pe care le găsesc acolo pentru ca sistemele să nu funcționeze uh, pur și simplu de la sine fără să aibă niciun rost. Sunt curios ce dorește să facă președinția spaniolă în acest sens. Vă mulțumesc! Ia, doamna Kiphaus. Mulțumesc, uh, Malcolm, mulțumesc, domnule secretar general, pentru introducerea foarte bună pe care ați făcut-o. Și eu mă bucur că am venit atât de devreme uh, să vorbiți în fața Parlamentului European. În felul acesta arătați că este important să colaborați cu Parlamentul. Și cred că acest lucru are semnificație foarte mare, tocmai acum, în acest moment în care am semnat tratatul de la Lisabona, și dumneavoastră ați subliniat de asemenea această semnificație. Tratatul de la Lisabona înseamnă și protecția consumatorului într-o mare măsură um, combinată cu drepturi sociale, așa cum ați spus și dumneavoastră. Protecția consumatorului uh, ține și a devenit un domeniu orizontal. În articolul 3 uh, din tratatul de la Lisabona este precizat acest lucru. Asta înseamnă că uh, i-a crescut valoarea față de prevederile care existau până acum în tratatele Uniunii Europene. În acest fel corelăm discuția și cu directiva privind uh, protecția consumatorului și vreau să ne referim și la armonizare și la gradul de armonizare pe care îl putem obține și de asemenea aș vrea să știu la ce nivel poate să aibă loc această armonizare sau trebuie să aibă loc. Aceasta este o chestiune centrală care trebuie să acordăm atenția noastră și dacă observăm că în tratatul de la Lisabona se oferă un uh, loc mai mare și o valoare mai mare protecției consumatorilor, noi nu putem să urmăm o cale prin care, la sfârșit, obținem mai puține drepturi pentru consumatori decât au ei în prezent. De aceea trebuie să analizăm în detaliu încă o dată directiva privind protecția consumatorilor pentru a vedea cum stau lucrurile. Noi, în Parlament, și suntem cu toții de acord cu acest lucru, prin rezoluția doamnei Patri, am constatat că um, există o abordare mixtă în ceea ce privește armonizarea. Dorim să existe armonizare acolo unde se poate, um, poate în definiții, dar în cazul multor domenii există uh, o legislație dezvoltată diferit în statele membre și dacă este să vor aplicăm armonizarea, atunci uh, legislația din anumite țări ar putea fi redusă. Acesta este un fapt pe care eu pur și simplu nu pot să îl accept, pentru că ar însemna ca cetățenii din statele respective Um, să nu-și dorească Europa uh, mai mult decât și-o doresc în prezent, pentru că ei oricum sunt sceptici. Aceasta este o întrebare la care trebuie să mai reflectăm și la care trebuie să-i găsim un răspuns. Aș dori să purtăm o discuție pe această temă și să intrăm în dialogul pe care ni l-ați propus dumneavoastră. Al doilea punct sunt produsele textile și uh, Domnul Schwab a vorbit despre siguranța produselor la modul general. Eu aș dori să vorbim despre produsele textile. Sigur, este necesară o simplificare a cadrului juridic și atunci când vorbim despre um, noi produse și acceptarea acestora. Însă, protecția consumatorului trebuie să aibă standarde cât se poate de ridicate în acest sens. Și câteodată în discuție am un sentiment ciudat, pentru că uh, vorbim despre întreprinderi pe care să le împiedicăm sau nu să aducă pe piață anumite produse. Și nu, nu vorbim de fapt despre asta. Noi nu asta dorim, ci dorim ca dacă o întreprindere scoate noi produse pe piață, atunci să ne asigurăm că aceste produse sunt sigure de exemplu, um, analiza privind alergenii trebuie să fie una foarte temeinică. Acesta este un domeniu care, pentru mine și grupul meu parlamentar, este prioritar. Trebuie să ne asigurăm că siguranța cetățenilor este dată. Și aceasta um, este o datorie pe care o au companiile, o au fabricile atunci când vin cu noi produse pe piață, pentru că în felul acesta vor să câștige bani, dar trebuie să facă acest lucru într-un mod etic Ultimul punct pe care doream să-l abordez, cât se poate de pe scurt, îmi cer scuze dacă am vorbit poate prea mult, este vorba despre implementarea uh, directivei privind serviciile. Am uh, stabilit o decizie în uh, grupul coordonatorilor și sunt curioasă dacă această decizie va fi discutată și cu uh, guvernele naționale uh, Um, de asemenea, implementarea este foarte importantă și Parlamentul ține foarte uh, mult cont de respectarea drepturilor uh, tuturor. De aceea vom monitoriza cu atenție toate aceste aspecte pe viitor și aș fi recunoscătoare dacă Consiliul și președinția Consiliului ar uh, face această monitorizare împreună cu noi în mod activ. Vă mulțumesc! Um. Mulțumesc foarte mult! După cum vedeți, discutăm foarte multe subiecte din foarte multe dosare cu domnul secretar general, domnul Bușoi are cuvântul. Le vorbim limba română. Secretar general, sunteți astăzi aici. Avem uh, mari așteptări de la președinția spaniolă, care debutează într-un moment în care arhitectura Uniunii Europene se pliază pe, un, uh, nou, uh, pe o nouă bază, care este tratatul de la Lisabona. Uh, știu că uh, ați uh, luat în discuție chestiunea privind uh, protecția dreptului consumatorilor și am urmărit cu atenție ceea ce ați spus și pentru noi este de departe unul dintre subiectele cele mai importante pe care le avem de dezbătut în uh, aceste prime șase luni ale anului. două mii zece nu o să intru foarte mult în detaliu o să îl uh, invit pe colegul meu domnul rochefort care este raportorul din umbră din partea grupului liberal pe această chestiune. Vreau să, să spun doar câteva cuvinte. Uh, vin dintr-o țară mai uh, recent uh, devenită membru al Uniunii Europene și știu că există experiențe diferite în acest moment privind legislația dreptului consumatorilor. Acest lucru creează unele dificultăți, nu numai cetățenilor europeni, care, pe care încercăm să-i facem din ce în ce mai mobili și care, evident, Uh, din ce în ce mai mult uh, au diferite chestiuni de rezolvat în uh, diferite țări ale uniunii europene dar și mediul de afaceri este afectat de aceste experiențe diferite de exemplu micii întreprinzători nu au resursele necesare pentru a se putea adapta la experiențele diferite și la cadrul diferit de legiferare privind protecția consumatorilor din diferite țări ale uniunii europene știu în același timp că va fi dificil să putem reglementa la cele mai înalte standarde posibile pentru fiecare dintre uh, detaliile uh, drepturilor consumatorilor. Uh, se discută și credem că e o bună soluție aceea a armonizării mixte. aș vrea însă să mi spuneți dacă președinția spaniolă susține în principiu ideea de a avea această reglementare dacă susține propunerea comisiei europene dacă are amendamente majore și care ar fi aceste amendamente în cazul în care deja ați luat o decizie în această chestiune? Mulțumesc. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Bușoi. Până acum l-am pe listă pe domnul Bupache și pe domnul Rochefort. Uh, lista celor care vor interveni este deschisă, dacă doriți să vă înscrieți. Domnul Bupache, să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului secretar general pentru că ne-a informat în mod atât de direct în legătură cu toate aceste subiecte. Vreau să felicit președinția spaniolă pentru că pun accentul pe anumite sectoare esențiale și necesare pentru societate, precum uh, consumatorii, locurile de muncă și așa mai departe. Totuși, cred că um, această criză economică apasă asupra protecției consumatorilor. Vedem că foarte mulți consumatori trăiesc în pragul sărăciei și trebuie să îi ajutăm să depășească aceste condiții dificile cu care se confruntă și cu îndatorarea. Aș vrea să știu dacă președinția spaniolă își propune anumite priorități uh, în privința supraîndatorării, în special în domeniul sectorului bancar. Aș vrea să știu dacă există un program pentru protecția consumatorilor în fața practicilor abuzive ale băncilor, în ceea ce privește produsele toxice propuse de bănci și uh, cele care fac rambursarea foarte dificilă. Și în al doilea rând, dacă se are în vedere regândirea sistemelor financiar și bancar, având în vedere protecția împrumutătorilor. Mulțumesc. Urmează domnul Roșfor, după care doamna Rapti. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general, vă mulțumesc foarte mult că ați venit atât de repede în mijlocul nostru. Uh, mi-a plăcut foarte mult intervenția dumneavoastră, am considerat că a fost excepțional de clară. Astfel am putut uh, să auzim uh, lucruri uh, foarte clare. Eu sunt de puțin timp deputat european. Cred că protecția consumatorilor este un subiect asupra căra cu toții ne-am aplecat destul, de destul de mult timp. Ați vorbit despre subsidiaritate și despre uh, armonizare. Când Franța a deținut președinția Uniune, Uniunii, m-a uimit faptul că în Franța, în Spania, exista un model foarte interesant de reglementare a comerțului, care acorda regiunilor anumit, o anumită autonomie și anumite libertăți contradictorii unei anumite logici a dinamismului în Spania. Trebuie să vorbim despre o armonizare mixă sau despre o armonizare maximă cu anumite obiective. Cred că mai mult sau mai puțin aceste lucruri înseamnă, sunt identice. Cred că armonizarea maximă reprezintă un contrasens. Dacă le vorbim consumatorilor despre armonizare maximă, le dăm impresia că gradul de armonizare va fi maxim între țări și că armonizarea se face la nivelul cel mai înalt. Cred că ar trebui să îndepărtăm această ambiguitate semantică pentru a ajunge la o noțiune care să nu fie contradictorie. Așa cum a spus doamna Gebhardt, trebuie să avem armonizare în privința definițiilor sau cel puțin în domeniul jargonului. Trebuie să apărăm consumatorul la nivelul cel mai înalt. Aș dori să vă adresez o întrebare. În situația perfectă, mi-ar plăcea să mă aflu într-o, în poziția de a proteja toți consumatorii din Uniunea Europeană, având în același timp suficientă flexibilitate astfel încât în fiecare stat membru să existe drepturi care să fie păstrate. Este dificil să facem acest lucru într-o directivă, dar trebuie să integrăm și noile moduri, moduri de consum. Trebuie ca pe viitor să facem posibil, posibile mai multe cumpărături pe internet. În această dimineață, într-un uh, ziar, am citit ceva despre consumul din anul 2009. Se pare că în majoritatea statelor europene, în privința produselor tehnologice, consumatorii au început deja să consume aceleași lucruri. Fie că este vorba de televizoare HD, uh, discuri uh, Blu-ray, ei bine, cu toții începem să consumăm aceleași lucruri. Însă același lucru nu este valabil în domeniul produselor alimentare și vestimentare. Există încă particularități în fiecare stat. Toate aceste chestiuni trebuie să fie păstrate, toate aceste particularități trebuie să rămână. Aș vrea să vă întreb cum puteți să pregătiți un text care să nu fie rigid și care să se poată adapta tuturor uh, situațiilor noi, cu suficientă flexibilitate. Să vorbim despre criza economică, nu o putem uh, uita și de asemenea există și noi practici de consum. Cum putem face un text suficient de flexibil încât el să facă față tuturor schimbărilor care au loc uh, permanent? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rapti, are cuvântul. Dacă doriți, mai puteți lua cuvântul, avem suficient timp la dispoziție, dar deocamdată îi dau cuvântul domnului Rapti. Mulțumesc, domnule președinte. Aproape tot ce am dorit uh, să spun a fost deja spus de doamna Gebhardt. Uh, mi-a luat uh, vorbele din gură. Domnul Pupakis și domnul Roșfor au completat spusele doamnei Gebhardt în mod foarte fericit. Aș vrea să spun următorul lucru. Guvernul spaniol și președinția spaniolă sunt, din nefericire, printre rarele guverne socialiste existente la ora actuală în Europa. Eu, care vin dintr-un partid socialist, sunt plină de speranță. Plină de speranță, deoarece președinția spaniolă ar putea să ajungă la un document, la o directivă care să servească intereselor consumatorilor. Mai mult decât ne-am fi așteptat. În general, atunci când miniștri și secretarii de stat vin în mijlocul nostru la comisiile parlamentare, ascultăm tot felul de declarații de intenție deosebite, auzim date foarte clare, dar în general nu suntem satisfăcuți în privința rezultatelor. Având în vedere că am foarte multe speranțe pentru acest uh, guvern spaniol. Eu nu vreau o listă interminabilă de obiective, dar vreau să-mi dați un singur obiectiv pe care îl aveți în vedere și pe care vă propuneți să îl atingeți până la sfârșitul președinției spaniole. Un singur obiectiv și mă declar satisfăcută. Desigur, acest obiectiv trebuie să uh, aibă în vedere protecția consumatorilor. Sperăm că doamna uh, Rapti va fi mulțumită la sfârșitul acestei după amieze, dat fiindcă mai am puțin timp, voi face și eu câteva comentarii în numele grupului meu uh, conservator. Aș vrea să cunosc câteva dintre perspectivele internaționale în legătură cu eforturile depuse de președinția spaniolă și cu eforturile dumneavoastră. Sunt de acord că trebuie să ne pregătim, având în vedere propunerea Comisiei uh, pentru siguranța produselor. Trebuie că trebuie să facem multe eforturi pregătitoare. Uh, Sper să putem contribui și noi la pregătirea acestui document. După cum vedeți, și noi dorim să facem uh, muncă pregătitoare în domeniul uh, produ- pro- siguranței produselor. Sunt multe preocupări internaționale în ceea ce privește importarea bunurilor în piața unică. Această comisie a, fost, uh, a lucrat îndeaproape cu China în 2008. Am avut acolo o misiune și am analizat mai multe aspecte ale acestei probleme. Șeful uh, Comisiei uh, Americane a Siguranței Produselor, doamna Tannenbaum, a solicitat organizarea unei conferințe video cu mine săptămâna viitoare. Sper că mulți coordonatori vor putea să vină. Din păcate nu putem invita întreaga uh, comisie pentru că ni s-a pus la dispoziție o sală foarte mică, dar mă interesează angajamentul dumneavoastră la nivel internațional și uh, Aș vrea să știu dacă doriți să invitați uh, pe cineva din China sau de la Comisia Americană a Siguranței Produselor la discuții pentru a da o dimensiune internațională a eforturilor dumneavoastră. A doua chestiune pe care doream să o precizez se referă la lucrările din trecut ale comisiei noastre. Ne interesează și pe noi uh, ce s-a mai uh, întâmplat în privința transpunerii uh, documentelor uh, la pregătirea cărora am fost uh, implicați. Veți discuta în Consiliu transpunerea directivelor cheie și cred că una dintre chestiunile care intră în răspunderea dumneavoastră la Consiliu este directiva privind creditul consumatorilor. Noi am lucrat foarte mult la aceasta și ne interesează foarte mult semantica acestea. Domnul roșfor a vorbit despre uh, armonizare mixtă sau uh, armonizare uh, pe anumite obiective sau în anumite zone sau fără armonizare, fără armonizare, dar directiva privind creditul consumatorilor a fost un exemplu clar de armonizare pe obiective. Și în ciuda propunerii comisiei, com comisia noastră a luat o altă decizie. Au fost anumite elemente cheie care trebuie să fie armonizate în toate statele membre. Și colegii au vorbit în această după-amiază despre asigurarea uh, capacității consumatorilor de a-și replăti datoriile. Având în vedere că DigiMarket a analizat subiectul îndatorării împreună cu uh, cei uh, de la serviciile financiare, Când am vorbit despre îndatorire, am spus că unele dintre modelele puse la dispoziție prin directiva privind creditul consumatorilor ar putea fi extinse și în alte zone și aș vrea să știu dacă acest lucru intră în atribuțiile dumneavoastră. Atât am vrut eu să adaug. Doamna Gebhardt dorește să ia cuvântul. Vă dau uh, cuvântul acum, după care, domnule secretar general, veți avea ocazia să răspundeți. Doamna Gebhardt. Da, uh, dacă îmi permiteți, pentru că v-ați referit la directiva privind uh, creditele de consum pentru consumatori, îmi a venit în minte un punct care este foarte important și anume, această directivă prin creditele pentru consumatori este valabilă numai de la o anumită sumă în sus. Nu am această sumă în moment în minte. Și colegul nostru, domnul Horipo, ne-a atras atenția asupra unei probleme și anume, tot mai frecvent, creditele mici sunt uh, oferite prin SMS sau prin internet. Și aceste credite mici sunt acordate de multe ori tinerilor, unor persoane care um, de multe ori nu pot supraviețui dacă se supraîndatorează. Așa încât aceasta este o problemă foarte mare, de aceea când Comisarul pentru uh, Piața Internă, domnul Banie, va fi alături de noi, uh, cred că ar trebui să abordăm această temă pentru că este una urgentă. Trebuie să dăm un răspuns la această problemă. Nu putem să acceptăm ca tocmai tinerii să se supraîndatoreze foarte devreme și apoi să fie marcați de niște greșeli pe care le-au făcut poate din ignoranță în tinerețe pe durata întregii vieți a lor. Deci cred că ar trebui să întreprindem ceva în acest sens. Nu știu sub ce formă, însă cred că această temă ar trebui să fie abordată. Uh, that was something that, asked, that the Swedish government a fost un lucru pe care și președinția suedeză dorea să-l facă. Erau niște credite în euro de 200 de euro. Aceea era limita. Văd că nu mai sunt întrebări din partea colegilor, așa încât, domnule secretar general, vă dau cuvântul ca să puteți răspunde la câteva din aceste întrebări și să ne mai uh, comunicați ce alte păreri mai aveți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să, fiu, să mă concentrez cât mai mult în, în răspunsurile mele, pentru că au fost multe răspunsuri care se aseamănă între ele și cred că voi încerca, că unele dintre ele se vor suprapune în ceea ce privește directiva și drepturile consumatorilor. Ce avem de gând să facem? nu vom primi doar avize din partea statelor membre, ci vom încerca să vedem ce putem face colaborând cu statele membre. Și vom încerca să armonizăm cât mai mult cu putință condițiile necesare pentru drepturile consumatorilor pe piața internă. Dar ar mai fi și un al doilea element și cred că majoritatea vorbitorilor vor fi de acord. Nu trebuie să limităm drepturile pe care consumatorii le-au avut anterior. Cred că este destul de complicat să încerci să explici unui cetățean că dacă înainte puteai să aduci înapoi un produs la magazin fără să ți se impună niciun fel de restricție, dacă avem o directivă a maximelor, atunci pentru a îmbunătăți uh, dreptul consumatorului, asta nu ar avea nicio logică atunci când există uh, garanție pe viață și acum ea este redusă la garanție pe 2 ani și produsul se, se strică în al treilea an, iarăși este destul de complicat să explici omului de ce nu mai beneficiază de acea garanție. Deci, nu vrem să pară că luăm drepturile deja existente când noi încercăm să facem exact contrariul. Deci, în acest sens, cred că președinția în colaborare cu Comisia, trebuie să se asigure că vom acționa în mod responsabil față de cetățeni și vom găsi o armonizare cât mai bună. Președinția spaniolă consideră că trebuie să găsim cea mai bună cale pentru a ajunge la un acord cât mai larg pentru că este singura cale prin care putem ajunge la un acord și trebuie să lucrăm la dezvoltarea acestei directive. În ceea ce privește directiva privind siguranța produselor, există nouă obiective principale în cadrul procesului de revizuire, dintre care unul este armonizarea cu regulamentul a oricăror situații contradictorii și al doilea este simplificarea uh, procesului. Al treilea este întărirea transparenței și verificările uh, măsurilor temporare, supravegherea pieței pe care trebuie să o încorporăm în studiile noastre, asigurarea trasabilității produselor nesigure, mecanismele de control a pieței uh, cu acest uh, sistem de alertă rapid. Deci trebuie să armonizăm ceea ce avem deja cu ceea ce avem în plan și, în al treilea rând, să vedem cum putem să utilizăm tehnologia pentru a asigura trasabilitatea produselor. Deci trebuie să colaborăm pentru a realiza toate aceste obiective și cred că reuniunea pe care o vom avea va fi o cale bună de a face acest lucru pentru a avea o activitate coordonată cu producătorii, cu industria, cu consumatorii și cu instituțiile europene. Doamna Gebhardt, vorbea despre protejarea consumatorilor și dorea să nu li se reducă drepturile. Bineînțeles, acest lucru mi se pare evident. Nu putem să reducem drepturile în Europa. Poate nu ne putem armoniza cu o singură directivă, dar trebuie să ne asigurăm că cetățenii nu au senzația că facem pași înapoi și trebuie să lucrăm împreună pentru a reuși să facem acest lucru. De asemenea, trebuie să nu uităm că avem nevoie de o standardizare a pieței interne. Cred că este bine să analizăm acest lucru. Trecând mai departe la textile, avem un text care s-a bucurat de acord până acum și cred că putem să îmbunătățim flexibil, flexibilitatea cadrului juridic fără a uita protecția consumatorului. Este adevărat că regulamentul privind textilele ne va permite să punem în practică alte și alte situații în care trebuie să îl folosim pe parcursul timpului și dincolo și independent de uh, regulamentul privind textilele, trebuie să avem de asemenea un angajament de a proteja consumatorul. Dar orice am face în legătură cu noile textile și noile materiale, noile fibre, trebuie să ne asigurăm că avem un nivel cât mai înalt de protecție pentru consumator. Directiva privind creditele pentru consumatori. Câțiva vorbitori au făcut referire la ea. În acest moment discutăm cu mai multe state membre și cred că este foarte interesant că împreună cu Comisia suntem conștienți de ceea ce se întâmplă și încercăm să găsim o cale de a îmbunătăți situația. Suntem conștienți de îngrijorările Comisiei dumneavoastră și vom continua să analizăm acest subiect și pe viitor. armonizarea mixtă există anumite aspecte, așa cum am văzut și la ultima reuniune a Consiliului, în, din anumite puncte de vedere ar fi mai ușor să avem o armonizare totală, din altele mai puțin, dar uh, există cel puțin trei capitole unde am putea să avem armonizare totală. Și capitolele uh, care pot fi armonizate sunt drepturile. Este un pic mai există și capitole la care este mai complicat să găsim un acord din partea statelor membre și trebuie să analizăm mai atent pentru a vedea modul în care noi, ca președinție, putem găsi cea mai bună cale pentru a debloca aceste directive și pentru a merge, um, pentru a progresa, a înregistra progrese în acest domeniu. Doamna Papakis, sunt de acord întru totul cu unele lucruri pe care le-ați spus. Există aspectele sociale și politice și există aspectele legate de consumatori și știu că în momente de criză nu putem să tăiem drepturile din nicio parte. Trebuie să fim conștienți că dacă vrem să înregistrăm progrese în domeniul drepturilor, și aceasta este o dezbatere destul de largă, destul de extinsă, Trebuie să fim conștienți de faptul că putem oferi lumii o îmbunătățire a calității, atât din punctul de vedere al produselor, cât și din punctul de vedere al protecției consumatorilor. Ați vorbit și despre lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale Există 18 milioane de oameni în Europa care sunt la limita sărăciei și trebuie să garantăm și să le arătăm acestor oameni că situația lor nu se va înrăutăți. Strategia 2020 este o strategie fundamentală pentru a stabili măsuri concrete pentru a lupta pentru coeziune socială și pentru uh, posturi de calitate, locuri de muncă de calitate și va trebui să ne asigurăm că includem în activitatea noastră și aceste aspecte. În ceea ce privește sistemele financiare, din punctul de vedere al uh, consumatorilor, avem taxele și din punctul de vedere al guvernului meu, am fost asigurat că am analizat deja această problemă. Domnul Rockford a vorbit despre subsidiaritate și este adevărat că noi în Spania avem o economie și o țară centralizată, o administrație centralizată. Dar aici trebuie să analizăm două aspecte. Pe de o parte, flexibilitatea, capacitatea de adaptare rapidă la posibilele uh, succese tehnologice și acesta este unul din aspectele pe care trebuie să le analizăm într-un mod transversal atunci când analizăm protecția consumatorilor și trebuie să cooperăm cu și să lucrăm împreună cu directiva privind protecția consumatorului. Spre exemplu, vorbeam mai devreme despre, protejare, despre protecție, siguranță și cumpărăturile pe internet și trebuie să ne asigurăm că există siguranță în aceste domenii și știm exact care sunt interesele oamenilor și vom începe să le luăm în considerare. Cred că flexibilitatea și îmi cer scuze dacă mă repet, dar uh, flexibilitatea trebuie să vină din uh, armonizarea mixtă. O să dau un exemplu spaniol, nu din punctul de vedere al președinției. Deci noi avem o armonizare care poate să uh, asigure faptul că mergem un pic mai departe. Avem chiar un nivel mai mare de protecție pentru consumator. Deci trebuie să facem o comparație între sistemul nostru și sistemul european uh, și trebuie să găsim locurile în care uh, putem uh, realiza un echilibru și cred că armonizarea mixtă ne va ajuta să realizăm acest lucru. Domnul Raca. Din punctul de vedere al președinției, nu o să pot discuta despre guverne socialiste. Dar, într-adevăr, trebuie să avem un obiectiv. Ar fi mai ușor să vă spun dacă am realizat sau nu obiectivul la finalul celor șase luni. Dar dacă aș alege calea cea mai ușoară acum, aș spune că am putea avea un text referitor la textile. Cred că ideea principală de aici este că acest text va asigura faptul că niciun cetățean european nu își va vedea drepturile reduse. Și știți la fel de bine ca și mine că până la urmă acest lucru este dorit atât de instituții cât și de, membre, de statele membre, deci aceasta este o voință comună. Și ceea ce s-a întâmplat la reuniunile anterioare ale Consiliului a fost să ne asigurăm că nu există nicio reducere a drepturilor menționată în text. Din punctul nostru de vedere, dorim să colaborăm cu cele două președinții viitoare pentru a ne asigura că rezultatele președinției sau trioului de președinții sunt cele mai bune pe care le-am putea avea, pentru că trebuie să eh, privim lucrurile din perspectiva viitorului. Deci trebuie să ne asigurăm că textul directivei pentru protecția consumatorului merge mai departe, pentru că implică drepturile viitoare ale cetățenilor europeni. Domnule Haber, sper că v-am înțeles corect. Atunci când vom merge la Mallorca, ar fi bine să punem la dispoziție din timp documentele, astfel încât fiecare să le poată analiza din timp. Vă promit acest lucru, ne străduim ca schimbul de opinii și dezbaterea să fie cât mai bine documentată. Ea abia a început și la ultima ședință uh, și atunci a fost uh, vorba doar de niște contacte informale cu uh, ministrii noștri. Cred că aceasta este o întrebare uh, care, uh, la care trebuie să se răspundă cu uh, mult bun simț. Se caută mereu un uh, răspuns pragmatic și noi ne străduim ca și întâlnirea de la Mallorca să nu fie numai o bună ocazie de a ne întâlni în iunie în insulele Baleare, ci sper că vom reuși să, ne, să abordăm drepturile consumatorilor și a protecției consumatorilor cât se poate de intens. China și Statele Unite sunt invitate și ele la reuniune, deci suntem pregătiți să colaborăm și cu ei. Invităm de asemenea și alți reprezentanți ai altor state pentru ca siguranța produselor, drepturile consumatorilor și toate celelalte elemente esențiale să fie coordonate și în contextul și cu privire la pericolele potențiale pe care le presupun anumite produse. Pentru că avem nevoie de o rețea mult mai bine pusă la punct pentru ca sistemele de alertă rapidă să poată funcționa. Pentru ca această alarmă să fie declanșată atunci când apare riscuri și probleme. Noi avem o serie de contacte bilaterale și încercăm încă de la început, în uh, reflexiile noastre, să i implicăm și pe acești ceilalți parteneri în ceea ce privește securitatea produselor. Aceasta este dorința noastră și noi ne arătăm dispuși să colaborăm cu toți partenerii noștri. Sperăm ca și China și Statele Unite să se implice și toate celelalte state care au de-a face cu producția de bunuri și cu furnizarea de servicii. Cam atât pe moment. În ceea ce privește directiva privind consumatorii, cred că am dat deja răspunsul. Într-adevăr, uh, vă mulțumesc pentru acest răspuns exhaustiv. Cred că semnalele pe care le-ați dat în ceea ce privește drepturile consumatorului și uh, răspunsurile date domnului Schwab sunt mulțumitoare. Ne așteptăm să produceți un raport în timpul președinției dumneavoastră. Uh, este un uh, document uh, mult anticipat, vom avea șansa de a discuta despre el în detaliu. Salutăm angajamentul dumneavoastră, printre altele, și o voi încuraja și pe doamna Tanan să vină alături de noi și să ne exprimă părerile sale în uh, acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că și doamna Rapti este mulțumită. Observ că zâmbește. Asta înseamnă că este mulțumită de angajamentul asumat de dumneavoastră. Vă doresc uh, toate cele bune pentru mandatul dumneavoastră. Vom continua cu interogarea Spaniei uh, peste trei săptămâni. Din păcate, cu acea ocazie nu voi putea participa din cauza unor angajamente de familie, însă alți colegi de mei uh, vor avea ocazia să vină la Madrid pentru a discuta cu dumneavoastră. Sunteți întotdeauna binevenit uh, în comisia noastră. Vă mulțumim pentru munca făcută și în numele colegilor și al meu vă doresc toate cele bune pentru mandatul dumneavoastră și mulțumesc!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 Asta e.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 Uh, we're just waiting for Mr. Turmes to arrive, so we will just... Îl așteptăm pe domnul Turmes să sosească și uh, vom face o mică pauză până să trecem mai departe la dosarele pe teme farmaceutice. So, colleagues, uh, the long-awaited Mr. Termes, at least five minutes away. Dar, dragi colegi, uh, iată că a sosit uh, domnul Termes. Uh, Claude, ai uh, plăcuța cu numele tău aici în față. Ți-am rezervat un loc în prima linie. Deci, uh, domnul Terms a sosit uh, și este acum alături de noi pentru a vorbi despre farmacovigilență. Uh, Domnul Monti și domnul Veniu sunt de asemenea alături de noi, domnul Fox. Nu a sosit încă. Uh, domnul De Jong, nici dânsul nu a sosit. Și doamna Harvini. În orice caz, există o serie de raportori din umbră care sunt pregătiți să te asculte. Uh, din păcate, astăzi timpul este scurt, așa încât, uh, dacă ai mai și întârziat 5 minute, oricum ne bucurăm să te vedem alături de noi și așteptăm să ne uh, prezinți uh, stadiul actualizat al lucrurilor în ceea ce privește farmacovigilența. have helped a bit, but you know that it's illegal, so... So, uh, I will do a very, a very quick... Voi face o introducere foarte scurtă Presupun că colegii au citit avizul meu. În esență, așa cum am anunțat, suntem aici la IMCO, deci ne vom concentra pe chestiunile care vizează um, sfera noastră de competență. Nu am uh, atins uh, subiectul atât de exhaustiv încât să um, atingem și subiecte de competența ENVI. Ceea ce doresc să facem este să oferim un rol uh, consolidat uh, pacienților. Raportarea uh, este un subiect important și în acest sens cred că ar fi bine să avem mai multe posibilități pentru pacienți de a intra în sistemul de raportare și comunicare. Una dintre problemele cu pacienții este faptul că ei nu sunt experți și atunci când completează sau când au o reacție adversă la medicamente, le uh, combină cu o serie de sentimente personale care nu sunt bazate pe um, elemente științifice. Deci avem nevoie de un sistem în care aceste informații despre um, efecte um, negative potențiale să fie exprimate într-un mod în care să se poate analiza ce înseamnă într-adevăr ceva și ce este o impresie subiectivă. În acest sens, propun să pornim de la expertiza autorităților naționale. Aceste autorități naționale vor primi informații de la pacienți, de la spitale, de la doctori, de la companii și cred că ei sunt cei cel mai bine poziționați pentru a face o analiză temeinică și aceste informații vor fi transmise apoi mai departe către um, sistemul EUDRA Vigilance, care ne va permite să construim, pornind de la bazele puse de autoritățile naționale, un sistem bun, un sistem care la un nivel superior uh, ne va ajuta să împărtășim informațiile la nivel european. Acesta a fost uh, sfatul meu. Și aș vrea să știu dacă putem să uh, fim de acord cu această propunere privind raportarea și ar trebui de asemenea să abordăm um, întrebarea cheie, cum să um, abordăm toate aceste informații și de asemenea cum să selectăm, cum să distingem între informațiile relevante și cele nerelevante. Cred uh, de asemenea că există posibilități și pentru consumatori și pentru cei care lucrează în domeniul sănătății um, să consulte această bază de date Eudra Vigilance. Aceste posibilități trebuie să fie date și cred că acest lucru a fost făcut. De asemenea, am uh, făcut câteva, am eliminat câteva părți din textul comisiei referitor la care am crezut că ar slăbi mai degrabă drepturile și posibilitățile consumatorilor și pacienților, precum și siguranța medicamentelor. În ce privește aceste proceduri de urmărire rapidă, um, ele sunt prezente deja pentru acele medicamente um, precum pentru HIV, deci de care avem nevoie neapărată. Nu dorim să punem piedici în calea acestora Cealaltă problemă se referă la ideea Comisiei de a face sinteze la sintezele care există deja în prezent și care se regăsesc în prospectele medicamentelor. Eu cred că aceasta nu este o idee bună. Noi dorim să mandatăm Comisia să uh, fac aceste texte mai uh, inteligibile pentru pacienți, pentru că în prezent ele sunt prea complicate, însă sunt împotriva uh, condensării suplimentare a informației, pentru că atunci riscul uh, ca informațiile relevante să nu fie disponibile este și mai mare. Cam atât pentru moment. Sunt curios uh, ce întrebări au colegii să-mi adreseze și abia aștept să răspund la ele. For... Mulțumesc, într-adevăr, pentru uh, prezentarea raportului și pentru sugestiile de amendament. Domnul Fox a sosit și el. Vom uh, asculta părerea raportorilor din umbră și apoi, dacă deținuții doresc de asemenea să facă observații, uh, cei cu domnul... Îi voi de asemenea contul domnului Dan. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i uh, mulumesc uh, domnului uh, Cermes pentru acest raport pe care îl salut, pentru că a abordat mai multe din punctele propuse de comisie, puncte care mi se păreau deosebit potențial problematice. E foarte clar că se intenționează creșterea transparenței uh, informațiilor în materie de farmacovigilență și se dorește raționalizarea sistemului pentru ca acesta să devină mai eficient și să poată reacționa mai uh, rapid. Uh, sunt de asemenea pentru încurajarea informării pacienților, fără ca aceștia să fie obligați totuși să meargă la medic pentru a-și raporta starea de sănătate. Însă, cu condiția ca aceste informații furnizate de pacienți uh, să treacă prin uh, centre regionale și naționale care să facă o anumită triere, să le supună anumitor filtre, pentru că consider că mm, introducerea uh, directă de către pacienți acestor date în sistem ar îngreuna, ar bloca baza de date Eudra Vigilance. Propunerea rezumării uh, prospectului uh, nu, uh, nu o susțin, pentru că considerăm că pacienții trebuie să aibă la dispoziție toate informațiile în legătură cu medicamentul pe care îl administrează. Uh, sunt mai multe puncte asupra cărora trebuie să ne punem de acord. În ceea ce privește noua procedură de administrare uh, condiționată, 21A, articolul 21A, nu cred că este necesar să eliminăm acest articol, ci el trebuie doar încadrat, precizând că această procedură trebuie să rămână una în caz uh, excepțional și să nu uh, devină regula. Susțin de asemenea finanțarea publică pot fi de acord și uh, cu finanțarea prin intermediul redevențelor, dar uh, este obligatoriu să nu existe legătură directă între agenții și agențiile farmaceutice. Trebuie să evităm ca um, industria și din domeniul uh, farmacologiei să fie parte și din juriu și și din cei care acționează, să fie de ambele, în ambele echipe. Sunt mai multe aspecte care nu au fost uh, abordate. Cred că trebuie să ne gândim și la structura Agenției Europene a Medicamentelor. Propunerea Comisiei este foarte complexă și nu cred că asigură independența comitetului responsabil uh, de farmacovigilență și de, de agenția care va autoriza punerea pe piața a medicamentelor. Și uh, mă întreb uh, care va fi prezența celor 27 state membre în acest nou organism. Nu știu dacă prezența tuturor uh, statelor uh, ar fi uh, un lucru foarte eficient. Este bine să încurajăm pacienții să comunice toate datele autorităților competente în legătură cu starea lor de sănătate. În legătură cu uh, medicamentele generice, acestea cred că trebuie să fie tratate ca toate celelalte medicamente și nu cred că trebuie să fie supuse unor procese mai rapide, pentru că până la urmă sunt tot medicamente și acestea. Uh, thank you very much, Mrs. Venue. Uh, Mrs. Mulțumesc, doamna Venue. Doamna uh, Baranova și apoi... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca făcută. Există o nevoie clară ca farmacovigilența și sistemul acesta să fie îmbunătățit, să atingă niște standarde de calitate și cred că ne îndreptăm cu activitatea noastră pe această cale. Sunt uh, fericită cu propunerile făcute de raportor. Aș vrea să-l felicit de asemenea pentru eforturile făcute în domeniul transparenței și, a, a, și pentru implicațiile a, asupra pacienților și informării acestora. Sunt în mare parte de acord cu propunerile sale. În ceea ce privește sinteza făcută pe prospecte și sintetizarea um, informațiilor, noi suntem de acord cu această idee pentru că um, nu este nevoie de uh, informații care să uh, îi confuzeze mai mult pe uh, pacienți. Sunt de acord că trebuie să um, mai analizăm odată acest triunghi negru care ar putea să îi sperie sau să le transmită uh, mesaje greșite consumatorilor. Mesajul acesta nu reflectă ceea ce um, speram noi să fie un efect în ceea ce privește noile informații și indicatoarea indicarea acestora, eu sunt de acord cu eliminarea prevederilor uh, propuse de raportor, însă ar trebui să ne referim și la stadiile uh, de post-autorizare, indicând că um, studiile de marketing post-autorizare um, sunt uh, bune și, de asemenea, atunci când vorbim uh, de produsele monitorizate intens, aș dori ca în locul acestui, acestor termeni să se folosească o formulare mai uh, ușoară, de exemplu, produse uh, monitorizare, monitorizate post-autorizare. Pentru că celelalte prevedere ar putea crea confuzie uh, și am putea să ne gândim și la produsele care sunt uh, mai puțin intense. Uh, Pacienții ar trebui să aibă acces la uh, rapoarte, iar uh, la sinteza raportului, iar rapoartele ar trebui, care conțin o mii, mii de pagini, ar trebui să uh, nu fie la dispoziția consumatorilor, pentru că ar putea crea confuzie. Sintezele uh, rapoartelor sunt suficient de lungi și conțin mulți termeni tehnici, deci raportul complet ar trebui să fie folosit doar pentru cercetare și pentru scopuri științifice. În ceea ce privește reformarea I think it goes in the right direction. Uh, acesta merge pe uh, direcția cea bună, însă cred că trebuie să avem un echilibru între SH uh, P și PREC. Raportor, raportorul propune ca PREC să aibă rolul de conducător și să decidă pentru sine, însă Comisia Envi și Comisia, pentru că am avut deja o discuție pe această temă, ar prefera să ca ambele comisii să fie implicate, iar pentru noi rămâne în continuare întrebarea deschisă care vor fi consecințele unui uh, dezacord constant între cele două comisii. Atunci când vorbim despre audierile publice, acestea ar trebui uh, de asemenea să asigure uh, încredere și de asemenea să fie transparente în ceea ce privește sistemul farmacovigilenței. Membrii SHP CHNP uh, ar trebui să um, ofere aceste informații. Doresc de asemenea să adresez, uh, să formulez îngrijorări referitoare la schimbările propuse de raportor uh, privind obiectivul propunerii de a face farmacovigilența mai eficientă și mai efectivă în ceea ce privește hidrovigilența atunci când apar efecte adverse, ar trebui să uh, fie și acestea centralizate în uh, baza de date Eudra Vigilance și, de asemenea, pacienții trebuie să comunice uh, efectele observate. Aș dori ca aceștia să aibă posibilitatea de raportare și, de asemenea, în ceea ce privește baza de date, cred că aceasta ar trebui să fie împărtășită și cu um, cei care dețin autorizații în felul acesta am devenit mai eficienți și în aceeași măsură mai transparenți. Vă mulțumesc! Uh Mulțumesc. Urmează domnul Fox și apoi domnul Juva. Și aici se termină lista raportorilor din umbră. Mai întâi domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Turmes pentru uh, activitatea depusă pentru acest raport, pentru că a sugerat multe îmbunătățiri pe care noi considerăm că le putem susține ne bucură amendamentele care îmbunătățesc protecția consumatorului și protecția datelor și suntem de acord că acest rezumat propus de comisie ar duce la confuzii uh, și la neîncredere în produsele farmaceutice. Deci susținem eliminarea sa din propunere și susținem și eliminarea acestui triunghi negru. Sus, îl susținem pe domnul Turmes în ceea ce privește autor, ă, autoritățile naționale care trebuie să colecteze să coordoneze colectarea de date care trebuie să fie um, analizate la nivel european. Credem că în autoritățile naționale sunt cele care ar trebui să colecteze datele necesare pentru farmaco farmacovigilență. Uh, Uh, nu credem că ar trebui să ne restrângem exclusiv la raportarea pe internet, pentru că nu toți pacienții uh, beneficiază de conexiune la internet, deci uh, comunicarea pe suport hârtie ar trebui încurajată. Considerăm că portalurile de siguranță propuse ar trebui să aibă um, niște informații cât mai actualizate și că uh, modificările trebuie să fie subliniate astfel încât consumatorii să le găsească și să le înțeleagă mai ușor. Prospectele trebuie să fie făcute publice atunci când uh, se oferă autorizația, astfel încât consumatorul să beneficieze de informații complete. Mulțumesc, domnule Fox. Domnul Juvan. Monsieur le Président, merci. D'abord, je voudrais remercier. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul Ciurmes uh, în legătură cu raportul său. Nu sunt de acord cu tot ce a scris însul acolo, dar uh, am apreciat uh, multe puncte deosebit de importante din acest raport. Voi relua câteva chestiuni care au fost deja evocate. În primul rând, traducerea în rezumatul caracteristicilor produsului. Cred că um, această sinteză a caracteristicilor produsului este deja, reprezintă deja o sinteză, deci nu cred că avem nevoie de un rezumat al rezumatului. Simbolul acela trei stele îmi aduce aminte de uh, perioada când aveam un uh, medicament care se vindea în sticlă și uh, pe sticlă uh, uh, părea nu un triunghi negru, ci un cap de mort. Vă dați seama cât de perplex rămâneau pacienții și familiile lor când se trezeau cu acest uh, medicament foarte util, de altfel, în cameră. Deci cred că trebuie să fim uh, foarte atenți ce logo-uri folosim. Uh, deci nu trebuie să ca acestea să fie înfricoșătoare. Cred că toate medicamentele trebuie să fie supravegheate îndeaproape și după autorizare. Nu cred că anumite medicamente trebuie să facă subiectul, obiectul supravegherii intense. În ceea ce privește efectele adverse, cred că lucrurile trebuie să rămână așa cum sunt acum. În ceea ce uh, privește reacțiile adverse, Cred că în domeniul farmacovigilenței nu se raportează suficient. Pacienții nu raportează suficient cazurile de reacții adverse. Uh, Așa trebuie să găsim un sistem mai bun de raportare. Pistele de care dispunem, canalele, nu sunt uh, suficient de, ma- de numeroase, dar trebuie să găsim metode pentru a permite pacienților să raporteze reacțiile adverse. Colega mea de la Socialiști uh, a spus că nu trebuie să fim uh, copleșiți de declarații, de raportări care nu sunt importante uh, E adevărat că există acest risc de a avea prea multe informații din care multe să nu fie importante. E adevărat că introducerea efectelor adverse în baza de date Eudra Vigilance creează polemici. Eu sunt mai degrabă în favoarea acestei chestiuni pentru că cred că este necesară centralizarea datelor. Trebuie uh, ca uh, această raportare să se facă de către firme în baza de date, dar să existe și un feedback către statele membre. Cred că această chestiune este mai degrabă tehnică decât teoretică, însă ideea de a avea o declarare direct, o uh, metodă de a se declara direct de către firme în Eurovigilance este una bună. În privința finanțării, uh, anumite persoane susțin uh, că este necesară finanțarea publică în totalitate, alții uh, susțin că este bună și ideea finanțării private, dar cred că la un moment dat toate structurile publice au o anumită parte din finanțare care provine din domeniul privat, prin impozite. Ce se spune în textul comisiei? Eu cred că este destul de echilibrat, pentru că se spune acolo că finanțarea trebuie să fie publică, dar nu putem, nu, să nu excludem redevențele, redevențe plătite de sectorul privat. Așa cum a spus doamna Vernion, în momentul în care va exista o independență în ceea ce privește decizia utilizării acestor fonduri, trebuie să fim pragmatici. Haideți să folosim fondurile private. Uh, nu are niciun rost să ne limităm singuri, pentru că atâta timp cât utilizarea acestor fonduri este independentă de firmele private care uh, le, le furnizează, nu văd de ce nu am folosit și finanțare privată. În ceea ce privește organizarea audierilor publice în, cazul, în cadrul lansării procedurilor comunitare, uh, este un punct foarte interesant care merge în sensul transparenței. Este foarte important organizarea de audieri publice, dar evident trebuie să găsim o cale ca la sfârșitul acestor audieri să să facă un raport, dar nu după 90 de zile, pentru că în 90 de zile se pot crea foarte multe polemici Food and Drug Administration, organizația americană, are un sistem de audieri care permite ca un pre-raport să fie pregătit uh, imediat, din, imediat după încheierea audierilor, chiar în aceeași zi. În ceea ce privește eliminarea PSUR, acest PSUR este un acronim barbar care spune că firmele trebuie să fie obligate să facă raporturi, uh, rapoarte periodice privind utilizarea anumitor medicamente. Anumite medicamente care sunt utilizate pe perioade mai lungi de timp, uh, perioade mai lungi de 8 ani, în acest caz, PSUR uh, n-ar fi indispensabil. Eu sunt perplex în ceea ce și această comisie, poziție a comisiei, pentru că există exemple de medicamente care sunt pe piață de foarte mult timp, și uh, despre care se spune că vor fi retrase pe piață, de pe piață la un anumit moment. În Franța există un astfel de caz. E vorba de un medicament care a cauzat decese printre uh, pacienți. Acest medicament se comercializează de 35-40 de ani și s-a tot vorbit despre retragerea lui de pe piață. Doamne președinte, voi încheia prin spune că textul este bun, în principiu, textul comisiei. El poate fi uh, îmbunătățit în uh, ceea ce privește motivul din care nu funcționează farmacovigilența. Motivul este că nu se raportează suficient și cred că trebuie să îmbunătățim în mod special raportarea. Mulțumesc! Mulțumesc! Voiam să dau cuvântul comisiei, dar dacă Artur dorește să intervină înainte. Doamna Tobec este aici și vă ofer acum uh, ocazia unei informări foarte scurte, pentru că suntem deja în întârziere și sunt convins că doriți să comentați uh, ceea ce s-a spus și apoi o să-i dau cuvântul domnului Turmes pentru a confirma calendarul pentru amendamente. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint pentru că la ultima discuție pe care am avut-o aici eh, mi-ați oferit ocazia să răspund la întrebările care au fost puse și nu doresc să mă repet. Aș dori totuși să subliniez două sau trei puncte. În primul rând, uh, în ceea ce privește finanțarea publică, doresc să reiterez faptul că în trecut finanțarea pentru farmacovigilență nu era suficientă pentru actualizarea bazei de date Eudra Vigilance. Deci, ideea nu este era cu finanțarea publică, dar trebuie să vedem realitatea așa cum e. Și cred că riscul ca independența agenției să fie periclitată de aceste taxe este destul de mic, pentru că agenția este deja finanțată în proporție de 75% de aceste uh, taxe pentru autorizarea de punere pe piață. 25% din fonduri provin din fonduri comunitare care sunt acordate prin decizia autorității bugetare și aceste sume nu sunt suficiente în situația actuală să plătească tot ce este necesar, cum ar fi excepțiile, exceptarea de la taxă pentru IMM-uri și așa mai departe. Deci avem o listă destul de lungă de excepții. Așa încât cred că propunerea Comisiei ia în calcul și realitățile. Și anume, că nu se poate finanța totul din fonduri publice. Cred că în uh, farmaco... Agenția poate decide pe propriu împreună cu statele membre să construiască un sistem și poate să se bucure de aceeași independență dacă includ în taxa anuală și euravigilanța. Deci, cred că îndoielile dumneavoastră în această privință chiar nu sunt justificate. O a doua îndoială era o uh, autorizație condițională, articolul 24 a, pe care doriți să-l eliminați. Avem deja cadrul juridic pentru circumstanțele excepționale și pentru autorizațiile condiționate și acestea sunt foarte bine descrise și există condiții pentru o boală foarte rară, spre exemplu, acolo unde este nevoie de un număr de pacienți pentru un test clinic și din această cauză ai nevoie de o perioadă lungă de timp. Deci nu vrem să repetăm uh, dezbaterea pe care am avut-o pe gripa aviară sau pe cea mai recentă pandemie, dar cred că în ultimii ani nu ne-am prevalat suficient de această prevedere în cazurile justificate. Deci, intenția Comisiei nu este să generalizeze acest aspect. Este o idee pe care am avut-o, dar ea nu se află în justificare și nu va fi o regulă generală. Deci se poate oferi o autorizație de punere, punere pe piață supusă unor condiții. Deci nu, nu schimbăm acum uh, frontiera și nu spunem că autorizațiile ar trebui să fie date mai devreme sau mai târziu. Deci nu asta este intenția. Nu știu de unde vine această neînțelegere, dar vă pot confirma că nu avem această intenție. Numai că ai nevoie de instrumente pentru a forța industria farmaceutică să ofere dovezi mai multe și să aibă o supraveghere mai intensă în circunstanțe uh, speciale. Și cred că avem motive bune pentru această prevedere, așa încât vă rog să-mi acceptați explicațiile nu avem niciun scop ascuns aici. Și ultimul punct, bineînțeles că suntem în favoarea protejării datelor și ne-am întrebat cum putem urma avizul autorității de supraveghere a protecției datelor. Deci, s-au făcut multe comentarii pe baza rezumatului și pe baza prospectului uh, și văd că această idee nu este împărtășită de multă lume, așa încât cred că va fi nevoie de uh, consultări suplimentare în procesul legislativ. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Tărbăgăr. Îi dau acum cuvântul domnului Claude Turmes pentru a rezuma și pentru a confirma calendarul. Mulțumesc. În ceea ce privește ultimele remarce ale Comisiei, în altă parte s-a menționat că dacă oferim această posibilitate de a avea un proces de autorizare mai rapid în situații speciale, uh, Uh, eu nu sunt convins că este bine, pentru că în trecut nu aveam o nevoie atât de mare de acest lucru și atunci de ce să extindem domeniul? Ceea ce avem în prezent este suficient. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru părerile exprimate. În cadrul discuției am văzut deja că avem un acord destul de larg Uh, în multe privințe. Există și puncte asupra cărora trebuie să mai discutăm. În mod clar, pacienții trebuie să aibă uh, posibilitatea de a raporta efectele adverse și autoritățile ar trebui să aplice niște filtre naționale și regionale înainte ca aceste date să fie introduse în sistemul Eudra Vigilance mă tem un pic că va exista o încercare de a merge pe lângă, de a ocoli un pic sistemul național. Nu știu câtă lume are um, uh, legătură cu Eudra Vigilance. Dar trebuie să facă o selectare a datelor. Mm. presupun că angajații sistemului nu sunt de nivelul uh, sutelor sau miilor. Și atunci trebuie ca experții la nivel național să fie exploatați pe acolo, pentru că acolo există cunoașterea și uh, expertiza. Deci, întâi să se introducă datele în sistemul național și apoi să fie transmise mai departe. Deci, în continuare, nu înțeleg care ar fi valoarea adăugată de a introduce direct în Eudra Vigilance pentru că sistemul ar fi, în acest caz, așa cum ați spus, inundat. Și dacă nu există suficienți funcționari care lucrează la acest sistem, atunci sistemul va fi blocat. Eu vreau ca acest nivel să fie nivelul la care sunt introduse informații deja filtrate la nivel național. Deci, acesta este un detaliu pe care trebuie să-l mai discutăm ca să ajungem la un acord. Și de îndată ce ne spuneți care sunt datele pentru amendamente, vom vedea dacă avem suficient timp uh, pentru a încerca să obținem niște amendamente de compromis. Deci depinde de dumneavoastră, domnule președinte. Vă mulțumesc, dragi colegi, și încă o dată îmi cer scuze că am întârziat o să încerc să fiu un exemplu mai bun data viitoare. Mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră comprehensivă și de asemenea mulțumesc și uh, raportorilor din umbră pentru munca lor. Avem un calendar cât se poate de strâns pentru că uh, votul Comisiei Envi va fi pe 16 martie, deci asta înseamnă că noi va trebui să votăm în cadrul Comisiei noastre pe 23 februarie. Asta înseamnă din nou că termenul uh, limită de depunere a amendamentelor este 2 februarie, deci săptămâna viitoare. Apoi uh, va trebui să uh, luăm în considerare că și uh, că discuția și votul vor avea uh, loc în aceeași zi, deci uh, raportorii de număr vor trebui să realizeze același lucru. Uh, în aprilie, um, raportul va merge spre a fi votat în plenară. Deci, uh, termenul limită este 2 uh, februarie pentru raportorii din umbră și pentru depunerea amendamentelor. Vă mulțumesc pentru uh, activitate și trecem acum mai departe la un alt uh, raport important din domeniul farmaceutic. Uh, doamna Bastos este raportoare și uh, ne va prezenta cum stau lucrurile. Avem acum un uh, proiect de aviz este vorba despre um, produsele medicinale contrafăcute, uh, doamna Weider, uh, domnul Pavanovnus, domnul Fox, uh, deci raportorii de, din umbră, domnul Zondergaard nu este alături de noi. Uh, presupun că este cineva și din partea comisiei alături de noi. Uh, veți lua și noastră cuvântul pentru a exprima poziția comisiei. Da? Verificăm cine este din partea comisiei. Uh, domnul Torbec se uh, ocupă și de acest punct. Sunt convinsă că doamna Bastos uh, va reuși să se exprime cât se poate de succint, dar complet, ținând cont că timpul este foarte scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Este o directivă cât se poate de importantă. Este vorba despre protecția consumatorilor. un subiect cât se poate de important. Uh, privim protecția consumatorului din perspectiva medicamentelor falsificate, contrafăcute și observăm că este un raport la care s-a lucrat foarte temeinic. Am purtat uh, discuții cu parteneri uh, de la Comisia Europeană, am vorbit și cu raportorul și cu raportorii din umbră. Nu am reușit să facem mai mult, însă, din păcate, nu am avut mai mult timp la dispoziție. A trebuit să abordăm și alte subiecte. Pe lângă aceasta, a avut loc un schimb de opinii oficial cu domnul Matias, cu reprezentanții ai comisiei, cu alte persoane, reprezentante de asemenea cu asistenții și cu reprezentanții grupului parlamentar PPE. Um, am beneficiat de mult ajutor și acesta este rezultatul la care am ajuns. Am uh, discutat uh, în mod țintit anumite puncte împreună cu reprezentanții Comisiei Europene și întotdeauna atunci când uh, eram de părere că întreaga abordare are nevoie de o părere mai exactă și de mai multe precizări, am solicitat amănunte. În mod expres doresc să atrag atenția asupra unui lucru și anume în cazul medicamentelor falsificate, Uh, a fost, uh, au fost uh, înaintate amendamente, unele um, specifice. Este vorba, în general, despre comerțul pe internet. Se pare că nu este posibil, însă comerțul cu medicamente contrafăcute pe internet uh, funcționează îngrozitor de bine, motiv pentru care am hotărât că este important să analizăm și efectele, impactul din uh, statele membre um, naționale. Ideea este că aceste produse uh, contrafăcute sunt vândute cel mai adesea pe internet, ceea ce înseamnă că, până la urmă, consumatorii nu sunt bine informați. Uh, deci trebuie să încercăm să reducem acest deficit cât mai mult cu putință, implementând niște măsuri standardizate. Trebuie de asemenea să lansăm campanii de informare publică, astfel încât să putem lupta împotriva acestui fenomen. Deci consumatorii trebuie să fie informați în ceea ce privește anumite măsuri de siguranță care pot fi implementate. Numărul de probleme legate de siguranță care sunt necesare pentru, elementele, eh, pentru medicamentele care nu pot fi liberate decât eh, pe rețetă, sunt și ele luate în calcul. Ceea ce am spus eu în raport este, de fapt în aviz, este că Comisia ar trebui ca într-o perioadă de 2 ani să poată să realizeze un raport referitor la produsele care sunt vândute cu amănuntul pentru a vedea și fără rețetă pentru a vedea dacă acestea pot fi introduse în sfera de aplicare a directivei actuale. Apoi mai avem încă un subiect care este legat de informare. Informarea, informațiile care intră în baza de date sunt extrem de delicate Mă refer aici la informațiile legate de produsele medicale contrafăcute. Considerăm că baza de date ar trebui să conțină informații despre medicamentele contrafăcute găsite în Uniunea Europeană și autoritățile competente ale tuturor statelor membre ar trebui să se asigure că informațiile adecvate sunt transmise către baza de date a Agenției Europene a Medicamentului. Toate aceste informații, deci, trebuie să fie reunite la nivel național și apoi coordonate prin Agenția Europeană a Medicamentului. În ceea ce privește elementele de identificare și trasabilitatea și diversele etape de trasabilitate ar trebui să fie în conformitate cu legislația europeană existentă și aceste informații nu ar trebui să fie disponibile în scopuri comerciale. Considerăm de asemenea și cred că suntem, avem o părere unanimă în această privință că um, falsificarea sau contrafacerea produselor medicale uh, sunt, este realizată de grupuri uh, infracționale organizate și atunci ar trebui să existe uh, pedepse adecvate. Știm că acest lucru nu este de competența Uniunii Europene și tocmai de aceea am solicitat statelor membre să-și întărească măsurile pe care le iau în aceste cazuri. Apoi avem și problema comitologiei, care nu mai există de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Acesta este doar un punct pe care îl menționez pentru a ne reaminti de noile prevederi care au început să intre în vigoare la 1 decembrie. Deci cam asta am avut de spus ca explicație inițială a, a uh, proiectului meu de aviz. Aș mai vrea să spun că după ce am citit încă o dată acest aviz, pe care l-am redactat cu ajutorul mai multor oameni, așa cum am spus la început, acest proiect de aviz conține mai multe erori de traducere, pentru că în unele din considerente și în unele din amendamente, uh, structura ar trebui să fie un pic mai clară și mai transparentă. Cred că acest lucru ne-ar conferi o certitudine juridică mai mare. Chiar eu însă mi-aș dori să depun un număr de amendamente tocmai pentru a încerca să clarific lucrurile de aici și pentru a asigura transparența. Cred că este foarte importantă. Deci abia aștept să aflu părerea colegilor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Bastos. Aș dori ca și mai departe să primim din partea raportorilor din umbră observații concise. Doamna Weiler. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, de făcut doar câteva observații succinte. În primul rând, nu am decât în versiunea uh, engleză raportul dumneavoastră, deci traducerea germană nu există încă. Acest lucru nu este atât de tragic pentru că cele 10 amendamente sunt uh, vizibile. Uh, pot face acest lucru și în engleză, însă dacă trebuie să uh, înaintăm amendamente și până pe 9 februarie, atunci timpul devine foarte scurt. Întrebarea mea este, rămâne această dată nouă a doua ca termen limită, pentru că atunci nu mai putem face prea multe lucruri. Am trei întrebări. Prima întrebare, aceasta pe aceasta o regăsesc și în raportul Envi, însă poate uh, îmi puteți răspunde și dumneavoastră. Cu ce scop a fost elaborată această bază de date? Pentru că câteodată informațiile, spuneți că informațiile trebuie să fie raportate, comunicate și introduse în această bază de date și spuneți că această bază de date trebuie să se supună legislației naționale privind protecția datelor și nu trebuie să fie folosite pentru alte scopuri economice. Și acest lucru face sens. Însă, care este scopul acestui baze de date? Este o bază de date confidențială destinată numai experților din domeniul medicinei? Pentru că aș înțelege dacă așa stau lucrurile, dar atunci are un singur scop. De asemenea, cred că trebuie să fie cât se poate declar că acele firme care um, comercializează, pun în circulație um, medicamente contrafăcute și nu este vorba întotdeauna de producători, ci de um, cei care mediază tranzacțiile, uh, acest lucru trebuie făcut public. Um, se pot face teste, um, la vamă sau ale doc- doctorii pot să sesizeze acest lucru și de asemenea mass media poate sesiza uh, contrafacerea medicamentelor. Acesta este un punct important și trebuie să fie cunoscut pentru că în democrație trebuie făcute cunoscute aceste greșeli. Ele trebuie să devină publice. Este un tip de criminalitate. Însă acest lucru este diferit față de o bază de date. Al treilea punct și ultimul uh, în uh, prezentarea dumneavoastră ați uh, vorbit în detaliu și ați descris tranzacțiile efectuate online. Acestea sunt cuprinse și ele în directivă pentru că în acest fel se întâmplă cele mai multe contravenții. În amendamentul dumneavoastră, în ultimul, dacă este să uh, mă uit la el, este vorba numai despre OTC, de tranzacțiile over the counter, deci tranzacțiile făcute la un uh, automat. Acest lucru nu înseamnă internet, așa încât aș vrea să știu cum stau lucrurile, pentru că dacă vă referiți cu uh, over-counter, cu aceste tranzacții la ghișeu, uh, la internet, atunci aș vrea să înaintez un amendament. Uh, vă rog să-mi spuneți cum stau lucrurile, pentru că trecând rapid prin amendamente nu am reușit să le găsesc. Vă mulțumesc! Thank you, uh, Doamna mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să că felicit pe doamna Bastos pentru raportul său. Am colaborat foarte bine. Uh, A ținut cont de propunerea noastră. Vreau să salut următoarele clarificări și specificații. Definiția medicamentelor contrafăcute, deși uh, putem adăuga că fiecare element al definiției poate fi luat individual introducerea de sancțiuni penale pentru falsificatori. Acest lucru este uh, foarte bun și este o chestiune uh, care aduce o plus valoare, apoi uh, chestiunile referitoare la informarea consumatorilor și la vânzarea medicamentelor pe internet, creșterea sensibilizării, sensibilizarea consumatorilor în legătură cu produsele de pe internet și doamna Matias a, a avut o activitate încununată de succes în acest domeniu în uh, domeniul certificării farmaciilor electronice. De asemenea, salut uh, chestiunea referitoare la oficiile vamale și uh, cea referitoare la revizuirea chestiunilor de securitate la fiecare doi ani. În ceea ce privește punctul de vedere al Comisiei IMCO, noi putem face câteva adăugiri. În primul rând, în ceea ce privește reîmpachetarea, reambalarea produselor. Doamna Bastos nu a introdus această chestiune în raportul său. Cea mai ușoară metodă de a ne asigura că medicamentele nu sunt falsificate este să introducem uh, chestiuni de securitate care să facă parte din pachet. Medicamentele nu sunt bunuri obișnuite ca televizoarele, de exemplu, deci nu uh, cred că se aplică chestiunile referitoare la libera circulație în privința medicamentelor. În ceea ce privește medicamentele generice și cele vândute la ghișeu, uh, medicamentele generice sunt uh, contrafăcute în procent mai mic de 1%. În ceea ce privește introducerea funcțiilor de securitate, trebuie să fie avut în vedere și prețul produselor când uh, ne gândim la introducerea funcțiilor de uh, securitate putem consolida prevederea introdusă deja de doamna Bastos în ceea ce privește sancțiunile penale pentru falsificarea medicamentelor și uh, asigurarea de pregătire ofițerilor vamali și de poliție pentru ca ei să poată combate activitatea de contrafacere a medicamentelor ca o activitate de crimă organizată, de criminalitate organizată. Vreau să-i mulțumesc doamnei Bastos încă o dată pentru uh, eforturile depuse și pentru acest raport. Mulțumesc, domnul Fox are cuvântul, mulțumesc, domnule președinte. Salutăm raportul doamnei Bastos, este uh, bun uh, îmbunătățește textul Comisiei și abordează multe dintre preocupările noastre. Suntem pentru clauza de revizuire. Noi preferăm ca această revizuire să aibă loc la 5 ani după intrarea în vigoare. Considerăm că este necesară introducerea definițiilor medicamentelor contrafăcute. Îi mulțumesc doamnei Vastos pentru uh, contribuția sa în această privință. Considerăm că este necesar ca um, mai multe informații să fie um, acordate consumatorilor și considerăm că trebuie să fie portate campanii de sensibilizare, în special în ceea ce privește uh, pericolele și riscurile care sunt implicate la cumpărarea de medicamente pe internet. Grupul nostru, grupul meu nu consideră că această propunere trebuie să uh, prevadă propuneri referitoare la sancțiunile penale. Cred că această chestiune este de resortul statelor membre. Uh, Așteptăm uh, o cooperare între grupuri, dar uh, dorim să introducem uh, necesitatea, solicitarea elaborării unei evaluări de impact de către comisie uh, și de asemenea dorim ca statele membre să aibă libertatea de a decide uh, ce uh, sisteme de autentificare introduc la nivel național, având în vedere că sistemul de distribuție în fiecare stat membru este unic. Și ultima chestiune, Dorim uh, să fie susținut conceptul de comerț paralel, dar ca aceia care participă la acest lucru să înlocuiască uh, funcțiile de securitate cu funcțiile de securitate echivalente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Fox. Doamna, domnule Turbeck sau domnul Schwab a cerut cuvântul. Doriți neapărat să luați cuvântul? Este esențială contribuția dumneavoastră? Puteți renunța la intervenție? Foarte pe scurt aveți cuvântul atunci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând doresc să-i mulțumesc uh, raportarei pentru acest uh, proiect foarte concentrat și foarte bun și aș dori să abordez și eu această chestiune a produselor contrafăcute medicinale pentru a um, dori să um, spun că s-a um, realizat un forum care vrea să combată această piraterie în domeniul medicamentelor, iar în martie vom organiza o conferință aici la Parlament, la care sunt invitați toți colegii și colegele noastre. Uh, de asemenea, sunt invitați să-și aducă contribuțiile. M-aș bucura dacă unii dintre colegii noștri vor uh, lua ca prilej, uh, vor considera un bun prilej această conferință pentru a-și exprima părerile în ceea ce privește contrafacerea medicamentelor. Mulțumesc, domnul Torpec. Poate în câteva cuvinte doriți să faceți câteva observații referitoare la această situație? Thank you, Mr. Chairman. Indeed, I will be brief. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint. Am o remarcă, o observație legată de penalități. Există negocieri care au loc la Consiliul Europei în ceea ce privește sancțiunile penale pentru medicamentele contrafăcute. Deci, cred că Trebuie să înțelegem că aceste negocieri din cadrul Consiliului Europei sunt uh, într-o etapă avansată, deci cred că există un risc juridic. Firește, Comisia a susținut aceste negocieri și, din punct de vedere politic, nu există niciun dubiu în ceea ce privește direcția în care vrem să mergem dar am vrut să subliniez acest lucru, mai ales în lumina contribuției din partea domnului Fox, în ceea ce privește baza de date și cazurile care trebuie să fie stocate în baza de date. Realitatea în momentul de față este că există un schimb de informații între statele membre și există o intenție de a crea și uh, un, schimb, un sistem de schimburi de informații specifice uh, despre medicamentele falsificate. Deci nu este chiar o bază de date, ci un sistem de a face schimb de date. În ceea ce privește conștientizarea, am înțeles mesajul dumneavoastră și uh, v-am spus deja în trecut că uh, ar uh, putea fi o idee bună pentru a combate medicamentele contrafăcute pe internet, acolo unde conștientizarea, informarea consumatorilor este limitată. Deci cred că ar trebui să vedem cum ar putea Comisia să contribuie pentru a conștientiza mai bine populația. Dacă avem nevoie de o inițiativă politică sau una legislativă, asta e cu totul altă discuție dar nu suntem închiși față de această idee. Medicamentele contrafăcute vândute pe internet trebuie să fie luate în calcul exact așa cum a sugerat și raportorul. În ceea ce privește uh, trăsăturile de siguranță, n-ar trebui să intrăm în mai multă dezbatere aici vom avea o discuție și la nivelul Comisiei Envi și ar trebui să existe un anumit nivel de confidențialitate comercială. Dacă există informații care sunt stocate, aceste informații trebuie să nu fie uh, folosite în scopuri comerciale, pentru că ele sunt confidențiale și am înțeles intenția dumneavoastră aici. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Bastos, doriți să rezumați? Am și eu un calendar de anunțat, deci o să vă las puțin timp la dispoziție pentru a rezuma. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a le mulțumi colegilor pentru diversele observații mai ales raportorilor din umbră. Observațiile lor au fost foarte constructive și văd că au acceptat un număr destul de mare din amendamentele pe care le-am depus. Am luat notă de asemenea de observațiile făcute de doamna Vaida uh, în ceea ce privește baza de date. Cred că Comisia a dat deja un răspuns în acest sens. S-a clarificat faptul că există deja o bază de date uh, cu ajutorul căreia statele membre fac schimb de informații și Există și necesitatea de a avea o bază de date mai specifică care să se ocupe exclusiv de medicamentele contrafăcute, așa cum am spus și eu în proiectul de aviz. În ceea ce privește prevederile legate de siguranță, în mod clar, baza de date este o bază de date confidențială și uh, informațiile din această bază de date sunt confidențiale, ceea ce este important din punct de vedere comercial. Această propunere de directivă se referă la lanțul de distribuție legal al produselor medicale, ceea ce în unele cazuri permite vânzările pe internet. Spre exemplu, în Portugalia este posibil, din punct de vedere legal, să vinzi Uh, medicamente pe internet, ceea ce nu se poate întâmpla în alte state membre. Dar Uniunea Europeană nu poate să forțeze un stat membru să permită acest tip de vânzări online. Știm că această falsificare a produselor medicale și vânzarea acestora are loc în general, au loc amândouă în general pe internet. Suntem perfect conștienți de asta. și am rugat deja Comisia să uh, lanseze o campanie de conștientizare și cred că și Comisia a fost de acord. Trebuie să avertizăm consumatorii că există un pericol real atunci când achiziționezi produse medicale și medicamente pe internet. Tocmai de aceea, uh, în ambalaje vor trebui introduse mai multe măsuri de siguranță. Ca să revin la ce a spus doamna Părvanova. În aviz dorim să acoperim și îngrijorarea noastră legată de trasabilitatea medicamentelor. Și acest lucru depinde de măsurile practice care sunt folosite în acest comerț paralel. Deci, în lanțul de distribuție, fiecare parte interesată trebuie să aibă un rol specific de îndeplinit. Și nu mă refer aici doar la producători, ci la toți cei implicați în lanțul de distribuție. Obligațiile trebuie să fie aceleași pentru toată lumea. Trebuie să existe o garanție a trasabilității. Deci nu vrem să excludem acest element pentru că este extrem de important din punct de vedere economic. în sectorul produselor medicale. Deci aici trebuie să avem uh, grijă la acest aspect. Dacă ați putea, spune, întrerupe președintele, să fiți un pic mai succintă. Mulțumesc, domnule președinte. Nu, n-am vrut să vă pun punct cu totul. Dacă mai aveți câteva puncte importante de transmis, nu e nicio problemă. În acest caz trebuie să vă anunț care este calendarul propus. Votul uh, în uh, Comisia Libe va avea loc în aprilie și atunci propunerea noastră este să avem 9 uh, februarie ca dată limită pentru depunerea amendamentelor, 16 martie va fi discut, discutarea amendamentelor și 17 martie va fi votul. Deci vom avea ocazia să discutăm amendamentele foarte clar și putem relua Uh, discuția. Îmi cer scuze că v-am întrerupt, uh, dar uh, nu prea mai avem timp la dispoziție. Vă mulțumesc pentru raport. Two new projects uh, which are being launched today, uh, and I'm sorry, I must apologize. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Îmi cer scuze față de domnului Greg, care ar trebui să ia cuvântul, dar nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Avem multe aspecte pe care trebuie să le abordăm. Așadar, uh, îi voi ruga pe cei doi vorbitori să ne spună foarte pe scurt uh, care este intenția pentru acest raport ca sferă de aplicare și obiective și apoi le voi da uh, cuvântul raportorului din umbre care ne vor spune care sunt opiniile dumnealor. Dar, desigur, punctele esențiale le vom discuta cu o altă ocazie. Încep cu raportul din proprie inițiativă în legătură cu uh, spațiul economic european uh, în Elveția, obstacole în privința implementării uh, funcționării de pline a pieței interne. Avem mai mulți vorbitori. Domnul Refor este aici, doamna Kreutzmann, doamna Rule nu mai este alături de noi. Eu sunt aici, eu sunt raportor din umbră. Uh, nu știu dacă dorește să intervină cineva din partea comisiei. Cred că doamna Daly eh, nu va profita de ocazie acum, dar va asculta ce avem noi de spus. Domnule Traskovski, doriți să vorbiți eh, despre documentul de lucru și despre ce doriți să faceți în continuare în legătură cu acest raport? Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a spune câteva cuvinte despre eh, documentul de lucru, vă voi spune cele două opțiuni pe care le avem în față. Vom vorbi despre două chestiuni distincte. Statele care sunt uh, parte din uh, piața internă sau care cooperează cu noi uh, la piața internă, dar nu sunt membri ai Uniunii Europene, avem în primul rând spațiul economic european. Este un spațiu dinamic, membrii Spațiul economic european, uh, membrii spațiilor, spațiul economic european uh, participă la acest proces. Um, Elveția are 27 uh, de comisii care participă la acest proces de luare a deciziilor. Vrem să Vreau să discutăm ambele subiecte de la bun început, dar după multe consultări am ajuns la concluzia uh, că avem uh, probleme serioase cu Elveția, în timp ce în privința spațiului economic european nu sunt probleme majore. Prin urmare, documentul nostru de lucru se ocupă în mare parte de uh, natura relațiilor dintre Elveția și Uniunea Europeană. După ce am discutat cu dumneavoastră și cu alți câțiva colegi, am uh, convenit să revenim la abordarea inițială de a trata spațiul economic uh, european uh, în întregime, pentru a avea un uh, document care să abordeze și problemele de achiziții publice, de drepturile consumatorilor și așa mai departe. Din câte am înțeles, coordonatorii au convenit să revină la această abordare mai largă care să acopere și SE și am decis să organizăm și o audiere la care să invităm și pe partenerii noștri din spațiul economic european. Prin urmare, am decis uh, amânarea proiectului de raport pentru că dorim să avem mai mult timp la dispoziție pentru a ne pregăti și, după cum am spus, raportul de lucru se ocupă în special de Elveția. În ceea ce privește documentul de lucru în sine, îl aveți în fața dumneavoastră. Voi spune câteva cuvinte despre el. El descrie sistemul de relații dintre Elveția și UE, relații foarte complexe și um, dificil de explicat pe scurt. În esență, acest sistem este unul static, care are multe probleme, în special pentru cei uh, care sunt, uh, sunt obișnuiți cu uh, regulile de pe piața internă. Nu există un efect direct al acestor prevederi pe piața um, elvețiană, deci aceste prevederi nu se aplică direct în piața elvețiană și se pare că nu există nici o interpretare paralelă a acestora. În 2009, uh, Curtea Europeană de Justiție a spus că cele două sisteme nu uh, pot fi comparate, că nu există nicio analogie între cele două. Să vă dau un exemplu. Când vorbim despre libera circulație a bunurilor, de exemplu, uh, piatra de căpătâie a întregului sistem pe care este bazată piața internă și anume principiul Casis de Dijon nu se aplică în Elveția. în Elveția, liberalizarea serviciilor, principiul liberalizării serviciilor se aplică în mod discriminatoriu, lucru care diferă de situația din uh, Uniunea Europeană. Sunt multe astfel de exemple, sunt multe obstacole despre care vorbim în calea liberii circulației a bunurilor și a serviciilor. Ca exemplu, uh, trebuie să spun că este necesară notificarea de 8 zile Uh, pentru uh, serviciile uh, furnizate în majoritatea cantoanelor elvețiene. Acest sistem se aplică în mod discriminatoriu de asemenea pentru că se aplică doar subiecților din UE. În documentul de lucru am pus și câteva întrebări care să genereze discuții pe viitor, pentru că dorim ca acest document să fie discutat și pe viitor. În primul rând, cum se poate facilita soluționarea disputelor cum putem asigura o convergență mai rapidă între legislația elvețiană și cea comunitară și cum se poate asigura o monitorizare, mai eficientă a punerii în aplicare a acordului privind libera circulație a persoanelor. Nu există un uh, acord general în privința liberei circulații a serviciilor. Ar trebui să ne gândim la pregătirea unui astfel de acord. Și, uh, în final, cea mai generală întrebare pe care cred că ar trebui să o punem la următoarele discuții este dacă trebuie să ne concentrăm doar pe îmbunătățirea stării de fapt actuale, de exemplu să uh, îmbunătățim procesul de luare a deciziilor, sau trebuie să ne gândim ceva mai departe și să avem în vedere un uh, acord cadru mai ambițios cu elemente dinamice. Vă amintesc dilema de bază pe care am uh, schițat-o la început, și anume că fie ne putem concentra doar pe Elveția, așa cum o face documentul de lucru, sau putem uh, adopta această formulă mai largă pe care mi-au recomandat-o mai mulți colegi, și anume să vorbim și despre spațiul economic european, dar și despre subiectele viitoare, gen uh, achiziții publice, drepturile ale consumatorilor, în care există anumite opinii ale uh, spațiului economic european, dar ar însemna să avem nevoie de o lună de pregătiri și de audieri și raportul, proiectul de raport nu ar fi gata într-o săptămână, așa cum s-a avut în vedere, ci într-o lună. Și cred că această decizie s-a luat uh, de de, de coordonator, deci coordonatorii au convenit deja asupra acest lucru, dar cred că dumneavoastră puteți uh, lua decizia finală. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare cât se poate declară și pot vorbi uh, în uh, dubla mea calitate de președinte și de uh, raportor din umbră. Sper să putem ajunge la un acord în ceea ce privește raportul. Cred că coordonatorii au discutat acest lucru la uh, întâlnirea, privind, uh, întâlnirea strategică de marți. Uh, și să ajung la concluzia că domeniul de aplicare al raportului ar trebui să fie lărgit pentru că este o oportunitate politică pentru această comisie uh, în cadrul acestui mandat să invite reprezentanți uh, din uh, partea spațiului economic european, precum și din partea Elveției, pentru și să discute uh, cu ei în acest cadru lărgit. În al doilea rând, aș dori să atrag atenția colegilor uh, că avem un uh, raport de briefing privind piața internă și spațiul economic european, precum și relațiile între UE și Elveția. Și aceasta uh, este o parte uh, din calendarul nostru pentru că poate că ar trebui să acordați atenție și acestui document. Conține o serie de sugestii aceasta este propunerea pe care au înaintat-o coordonatorii comisiei, pe care și eu o sprijin. În acest caz, vă rog să discutați cu um, raportorii din umbră un calendar uh, pentru a, a vedea când ar putea avea loc și o audiere pe această temă. Uh, o scurtă contribuție aș dori și din partea celorlalți eh, doi uh, raportori din umbră pentru a vedea dacă sunt de acord cu această abordare sau orice alt punct, dar prezentat succint. Apoi ne vom întoarce la dumneavoastră, domnule Draskovski, pentru a vedea cum eh, vom merge mai departe. Domnul Reper. Mulțumesc, domnule președinte. Acest document de lucru al domnului Traskovski este o bază bună nu cred că ne aduce um, sentimente mai importante la suprafață. Propunerile sunt uh, bune, ele fac eu, care fac parte din uh, clerul bizantin, trebuie să mă gândesc uh, la modul în care pot fi uh, rezolvate aceste divergențe de opinie între Uniunea Europeană și Elveția pentru a ne asigura că piața internă și regulile acestea sunt respectate și considerate și pentru a ne asigura că obstacolele sunt înlăturate. Domnul Kreuzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea interesantă va fi Elveția se va mișca sau nu Există multe propuneri și în ceea ce privește îmbunătățirea modului de funcționare a unei piețe interne extinse și știm cu toții cât de dificilă este această temă a Elveției și a pieței interne. Trebuie să ne gândim la um, discuția care are loc în ceea ce privește veniturile și dobânzile din venituri uh, și liberalizarea, prezentarea publică a acestora. Uh, nu s-a uh, reușit acest lucru nici cu amenințări, nici cu alte uh, um, afirmații, așa încât întrebarea va fi dacă Elveția va fi interesată să um, ajungă la o relație îmbunătățită cu Uniunea Europeană, pentru că în acest sens um, ar fi bine să discutăm și despre uh, statele AELS. Eu am impresia că um, mai ușor negociem cu AELS decât cu Elveția, cu toate că trebuie să spun că Elveția cu democrația sa puternică cu referendumurile care sunt organizate, are o putere foarte mare. Um, în raport um, se prezintă faptul că instanțele din Elveția uh, nu uh, recunosc reciproc uh, sentințele din alte țări. Deci cred că ar avea sens și aș fi bucuros dacă am putea discuta cu cei implicați pentru a vedea care este disponibilitatea um, de a accepta niște, bilaterale, a, niște acorduri bilaterale, pentru că numai în felul acesta putem obține niște progrese în relațiile dintre UE, Elveția și statele AELS. Uh, relațiile trebuie îmbunătățite de exemplu, prin uh, înființarea de comisii comune în cadrul cărora ne-am putea întâlni uh, mai frecvent. Însă trebuie să observăm dacă există interes și disponibilitate și dacă acestea sunt date, atunci putem discuta despre orice. Vă mulțumesc! Mr. Schwab, Domnul Schwab, știu că aveți un interes special în această temă, locuiți mai aproape de Elveția, de granița cu Elveția, așa încât uh, vă rog. Voi fi cât se poate de succint pentru că știu că ne aflăm sub presiunea timpului, însă doresc să spun câteva lucruri, de aceea aș dori să uh, iau cuvântul. Vreau să-l felicit pe domnul Traskovski pentru această prezentare um, cât se poate de obiectivă. Este o bază excelentă de lucru și trebuie să recunosc că, cu toate că, uh, tre- că sunt uh, locuitor al unei uh, riverane, uh, anumite lucruri nu le-am cunoscut sub forma prezentată de domnul Traskovski, deci uh, pentru mine a reprezentat un avantaj. Este foarte bine să cunoaștem lucrurile din această perspectivă. Trebuie să spunem că Elveția este tratată în acordurile și în relațiile bilaterale puțin altfel decât Norvegia, Islanda și Liechtensteinul, însă colegul Traskovski a atras atenția că uh, poate să trăiască cu aceasta și să uh, reflecte acest lucru corespunzător în acord. Uh, de asemenea, am o oarecare... Uh, nu înțeleg lucrurile atunci când uh, vorbim, uh, precum colegul uh, Kreuzmann din partea liberalilor, și anume Elveția are dificultăți în ceea ce privește uh, democrația directă și faptul că um, instanțele nu recunosc anumite instanțe. Eu lucrez foarte bine cu colegii din Elveția, dar cred că acordurile bilaterale încheiate între Uniunea Europeană și Elveția uh, în măsura în care sunt valabile, trebuie să fie aplicate. Nu există niciun fel uh, de scuze pentru a nu face acest lucru, așa încât dacă este să treacă această propunere a domnului Traskovski, atunci uh, trebuie să avem discuții directe cu uh, cealaltă parte pentru a se implementa ceea ce a fost convenit deja. Acest lucru este valabil pentru furnizorii de servicii, dar și pentru ceilalți producători, pentru că le va fi de ajutor. Vă mulțumesc! Ah, mulțumesc foarte mult, domnule Schwab. Domnule Traskovski, dacă ați dori să trageți niște concluzii. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că acest exercițiu ne oferă ocazia de a face trei lucruri. Să avem o imagine a relației, o recapitulare a tuturor subiectelor pe care le tratăm. Deci documentul de lucru la care v-ați referit este excelent și este o bună bază de lucru atunci când vorbim de definițiile pentru piața internă. În al doilea rând, această nouă abordare ne ajută să ne implicăm partenerii, ceea ce este important, pentru că vrem să demonstrăm că suntem deschiși și uneori, având, în vedere, având o privire din afară spre problemele noastre, ă, asta ne-ar putea ajuta. Și apoi, Vreau să vorbesc despre soluții. Chiar și în status quo-ul care există în uh, relațiile actuale, există posibilități de îmbunătățire și putem să vedem dacă reușim să modificăm cadrul actual. Vă mulțumesc pentru observații, o să discut cu raportorii din umbră și voi păstra legătura cu secretariatul. Coordonatorii vor încerca să organizeze o mini-audiere și vom avea un proiect de raport într-o lună. Mulțumesc, spune președintele, de îndată ce vom avea un calendar, uh, vi-l vom reparta. Uh, vom avea o reuniune specială pe 8 februarie. Observația mea este că noi suntem uh, comitetul care se ocupă de piața internă și nu de afaceri externe. Deci trebuie să ne concentrăm pe aspectele legate de piața internă. Am vorbit deja cu doamna Boles, avem și o delegație din partea, partea Elveției și ar fi bine să implicăm și pe ei în activitatea noastră. Vă mulțumesc că am păstrat legătura și în numele dumneavoastră i-am invitat să ia parte la discuțiile noastre și sper că putem să avem o discuție fructuoasă. Vă mulțumesc, spune președintele. Trecem la următorul punct și anume un raport important din partea domnului Grech care se referă la piața unică pentru consumatori și cetățeni. Mă tem din nou că ne presează timpul, dar o să-l invit pe domnul Grech să ne spună câteva cuvinte despre raport și o să vorbesc și despre calendar, apoi domnul Caras, domnul Rockford eu și domnul Young vor vorbi și rog să-și păstreze intervențiile foarte scurte, dar vorbim aici doar despre lansarea acestei uh, aventuri, ca să-i spun așa. Mulțumesc, domnule președinte într-o scrisoare care a fost transmisă către domnul profesor Monti și care i-a dat o misiune imposibilă, președintele Barroso a spus că piața unică rămâne piatra de temelie pentru integrarea și dezvoltarea durabilă a Europei. Deci, în mod normal, suntem de acord, dar pietrele de temelie stau pe o temelie solidă și această piatră de temelie trebuie să fie cât mai solidă cu putință. Este fundamental pentru integrarea Uniunii ca această piață unică să fie cât mai stabilă. Dar integrarea nu este un proces ușor, de fapt a devenit chiar foarte dificil și nu ar trebui să îl, îl luăm uh, de la sine înțeles. Cred că ar fi riscant din partea mea să reinventez roata dar ar trebui să înțelegem exact cum funcționează această roată, mai ales într-un moment în care trebuie să revizuim piața internă și trebuie să reformulăm această piață internă în care cetățenii și consumatorii să fie în inima procesului, să realizăm tot ce se poate face, luând în calcul realitățile economice actuale și prioritățile cetățenilor din momentul respectiv percepiile cetăenilor obinuii Percepțiile cetățenilor legate de piața unică sunt cel mai adesea fie inexistente, fie negative. Dacă vă duceți la un alegător de pe stradă și îl întrebați ce înseamnă protecția consumatorului și ce înseamnă piața unică, foarte adesea reacția este una confuză și cred că acest lucru ar trebui rezolvat cât mai curând cu putință. Criza recentă a piețelor financiare nu ar trebui să ne forțeze mâna în ceea ce privește relansarea pieței unice. Dar trebuie să luăm în calcul totuși realitatea economică acolo, atunci când uh, stabilim planul de revitalizare a pieței interne. Eu am propus să trec în raport următoarele obiective majore. În primul rând, trebuie să ne confruntăm cu obstacole, să îndepărtăm obstacolele cu care ne-am confruntat astfel încât piața unică europeană să fie viabilă, ar trebui să spunem clar care sunt obiectivele noastre uh, atât pentru Comisia IMCO cât și pentru Parlament, mai ales luând în uh, calcul anul 2012 și relansarea pieței și ar trebui să găsim și măsuri specifice pentru a rectifica situația actuală eu aș sugera ca noua comisie, până la finalul uh, anului 2010, să producă un document cu sugestii pentru o nouă agendă legislativă pentru piața unică, plecând de la obiectivele stabilite în tratat. Deci ar trebui să avem o abordare holistică care să ia în calcul și ambiguitățile și barierele și impactul social, economic și de mediu. Comisia ar trebui să aibă o nouă agendă pentru piața unică în care consumatorul să fie în centrul pieței unice și ar trebui să ne asigurăm de asemenea că terenul este egalizat și că se îndeplinesc toate obiectivele. Un alt obiectiv ar fi că procesul de protecție a consumatorului trebuie să fie una din cărămizile de bază în procesul legislativ european. Intenționez să propun și uh, realizarea unor regulamente mai uh, bune, uh, reducerea costurilor administrative, în special pentru IMM-uri, și un dialog fructos între diversele autorități ar trebui să subliniem și aplicarea corectă și uniformă a legislației actuale, care rămâne în continuare o mare provocare. Cred că domnul Banie a spus acest lucru în audiere. Ar trebui să avem o poziție mai dură în ceea ce privește transpunerea și implementarea legislației. Cred că obstacolele majore în calea realizării unei piețe unice eficiente care se dezvolte la potențialul maxim rămân fragmentarea, transpunerea, încrederea și consecvența. Este evident că statele membre nu reușesc să uh, transpună și să aplice uh, legislația în mod corect și această lipsă a implementării se face cel mai adesea uh, pe seama consumatorului. Cred că există o lipsă de cooperare între statele membre care sunt implicate în aplicarea legislației relevante și există o lipsă a încrederii din partea consumatorilor și a IMM-urilor. Un alt obstacol este protecționismul și naționalismul și cred că acest, acestea două vor reveni uh, în viitor. Cred că măsurile specifice pe care le propun ar trebui să fie o legislație mai bună, o legislație privind serviciile de interes general, ar trebui să îmbunătățim operarea Solvit, ar trebui să extindem protecția și la produsele financiare, nu doar la cele uh, de manufacturare ar trebui să protejăm drepturile de proprietate intelectuală și, de asemenea, ar trebui să rezolvăm și problema comerțului pe internet. Cred că astfel acesta ar fi, de fapt, cadrul raportului meu. Aveți atât de multe interese investite în aceste lucruri și cred că un angajament bun din partea noastră și un angajament din partea statelor membre ar fi extrem de util. Deci eu voi face un proiect de raport până pe data de 8, astfel încât uh, raportorii din umbră să aibă timp să facă propunerile lor și o să propun uh, refacerea calendarului astfel încât uh, toate părțile interesate, inclusiv uh, raportorii din umbră, să aibă mai mult timp pentru a-și depune amendamentele. Mulțumesc! Louis, I think for, um... Mulțumesc foarte mult, Louis, pentru acest proces, proiect foarte interesant și destul de ambițios. Dar, cum am spus, din păcate nu avem uh, timp uh, la dispoziție, pentru că trebuie să vorbim și cu despre raportul domnei Sartori. Uh, voi invita raportorii din umbră să facă comentarii în legătură cu abordarea generală, foarte concis. Deci abordarea generală și calendarul. Mă bucur că domnul Mike Harris se află alături de noi. Îi voi da cuvântul la început, după care uh, domnului Rochefort și domnului Guillon și uh, voi spune și eu câte ceva în concluzie. Așadar, uh, Ocumar Harris are cuvântul. Domnule președinte, mă bucur să colaborez cu raportorul. Piața internă nu este finalizată, piața internă are un potențial foarte mare. Piața internă reprezintă unul dintre răspunsurile la criza financiară, precum și la globalizare. Noi trebuie să eliminăm blocajele de pe piața internă și, în al doilea rând, trebuie să vedem Uh, cum abordăm piața internă, pentru că ea nu, este doar, nu ține doar de uh, reglementările juridice, ci și de investiții, de cercetare, de educație, de politică fiscală și politică regională. În acest sens, Comisia trebuie încurajată să prezinte un bilanț comisiei noastre referitoare la uh, condițiile cadru privind financiarea, finanțarea și consolidarea uh, pieței interne și de asemenea trebuie să ne spună care sunt blocajele de pe piața internă. De asemenea dorim un catalog cu criterii um, care să fie la dispoziția tuturor statelor membre și în care să fie prezentat și conceptul de bază al pieței interne. Al doilea punct, prin tratatul de la Lisabona, avem o nouă bază de pornire avem uh, Carta Drepturilor Fundamentale, drepturile fundamentale pentru toți cetățenii. Acestea influențează și piața internă. Pe de altă parte, aveam uh, economia socială durabilă și, în al treilea rând, ocuparea totală despre care se vorbește în tratat. Și uh, politica de concurență este un instrument de care ne putem folosi. Aceste puncte trebuie considerate în co crearea conceptului privind uh, piața internă cadrul politic uh, modifică punctele deja existente. Știu că acest raport de tensiune, politică economică, coeziune și uh, competențe sociale uh, trebuie rezolvate. Iar al treilea punct, în baza competențelor diferite și a situației de competență diferită apar probleme. Avem nevoie de o coordonare mai mare în politica fiscală, în politica bugetară, în economie, în relațiile sociale, în educație și în cercetare. Dacă nu vom obține o coordonare europeană sporită, atunci piața internă nu va putea fi configurată și dezvoltată în mod optim, pentru că întrebările uh, care țin de piața internă trebuie europeizată. IMM-urile uh, reprezintă un punct important, însă nu avem uh, competență suficientă pentru a implementa conceptul nostru privind IMM-urile. Aș dori să, nu aș dori să mai intru în mai multe detalii, însă um, aș vrea să adresez întrebarea cum vom uh, aborda uh, Uh, piața internă privind uh, serviciile și finanțarea acestora poate că nu ține de sectorul nostru de competență, însă trebuie să ne întrebăm dacă va face parte a um, interesului nostru sau nu. Cred că este o întrebare centrală și uh, trebuie să uh, ne referim și la noile puncte de pornire implicate de tratatul de la Lisabona. Vă mulțumesc! Mr. Rochefort. Domnule Roșfăr, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Grec uh, a a avut dreptate când a enumerat toate chestiunile importante care sunt pertinente în ceea ce vește relansarea pieței interne. Ceea ce trebuie să facem este să ne gândim că misiunea domnului Mutie este o șansă. Trebuie să considerăm că avem aici uh, ocazia pe care a oferit-o președintele Barroso de a um, da un impuls, de a pune combustibil uh, acolo unde trebuie. Analiza care s-a făcut abordează însăși miezul problemei. Din acest punct de vedere, sunt de acord cu ce s-a spus aici astăzi. Ceea ce spune dânsul, și asta trebuie să înțelegem, este că totul trebuie să fie refondat, regândit. Nu trebuie doar să îmbunătățim mai multe proceduri. Trebuie să redefinim motivul din care suntem uh, împreună. Și ceea ce numește el noul pact este un uh, element extrem de important. Facem parte din state membre diferite, dar uh, spune în special cel, țărilor mai importante, Franței, Germaniei, Belgiei, ne spune că astăzi aceste țări sunt reticente la ideea de a se implica și mai mult uh, în uh, piața internă și spune uh, statelor uh, precum Regatul Unit că sunt reticente în ceea ce este armonizarea fiscală. Și ce spune Mario Monti este că cele două trebuie să meargă împreună. Trebuie nu doar să reunim aceste două chestiuni, dar trebuie să ne dăm seama că avem ocazia reală de a crește încrederea statelor membre. Uh, consumatorul trebuie perceput ca cetățean și ca salariat și el este interesat ca aceste două aspecte să fie reunite. Trebuie așadar să mergem în acest sens și să îl sprijinăm pe domnul Mario Monti. Și domnul Michel Barnier cu siguranță uh, va face și el eforturi în, aceleași, în același sens. Mulțumită domnului Harbour, am putut organiza un prânz împreună cu domnul Monti, chiar înainte de această audiere și um, rezumatul acelui uh, working lunch, precum și rezumatul audierii, sunt disponibile. Ar fi bine să le uh, consultăm și cred că în uh, rezumatul uh, lanciului în procesul verbal al lanciului sunt uh, chestiuni și afirmații mult mai tari decât cele pe care le-a făcut la audiere. Mulțumesc. Domnule Dion, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că principala provocare, dat fiind timpul foarte limitat de care dispunem pentru un raport atât de important, uh, Provocarea principală va fi să nu cădem în uh, capcana tehnicității, să nu-l facem prea tehnic. Pentru că sunt foarte multe probleme tehnice minore care trebuie abordate. Sunt de acord cu antevorbitorul meu. Provocarea principală este aceea de a câștiga inimile, inimile și sufletele cetățenilor. Dacă acesta ar putea fi miezul raportului, uh, atunci cred că am putea să aducem o contribuție și să eficientizăm mai mult piața internă, pentru că dacă oamenii o înțeleg, o înțeleg și sunt în favoarea ei, atunci ei vor putea acționa în acest sens. Știu că aceasta nu este dezbaterea finală, vreau doar să spun câteva lucruri, dar și voi preciza câteva chestiuni care cred că cel puțin în țara mea au generat um, critici uh, ale conceptului de piață internă. În primul rând, uneori ne confruntăm cu propuneri și cu in, implicarea, implicarea directă a comisiei. De exemplu, uh, o chestiune referitoare la, la o grădină zoologică și uh, faptul că poate exista o singură grădină zoologică într-o municipalitate. Atunci când e vorba de servicii publice sau semi-publice, uh, Cred că rolul comisiei a fost puțin exagerat. Cred că ar trebui eliminată această intervenție a comisiei în astfel de chestiuni și faptul că acestui subiect s-a dat multă importanță în presă a, a periclitat foarte mult percepția pieții, pieței interne. În ceea ce vește drepturile sociale, nu voi intra în uh, detalii. Domnul Monti chiar a, s-a referit la acest subiect. Sper că această zonă a, drepturilor sociale va primi atenția cuvenită. În ceea ce privește IMM-urile, acestea există două categorii, cele care doresc să rămână la nivel local și cele care au potențialul și intenția de a deveni active la nivel um, european. Uneori, prin armonizarea regulilor, și informațiile privitoare la alimente sunt uh, un exemplu, putem crea probleme suplimentare pentru cei care vor să rămână la nivel local, dar care se confruntă cu regulamentele noastre generale, care uh, reglementează prea mult. Deci, uh, provocarea a treia ar fi uh, crearea de regulamente simplificate care să fie interesante pentru toate întreprinderile, indiferent dacă sunt uh, interesate în a opera pe piața europeană sau nu. Acestea cred că sunt cele trei chestiuni foarte importante pentru raport. Mulțumesc foarte mult, domnule Ghion. Voi face și eu câteva comentarii, după care îi voi da lui lui cuvântul încă o dată. Sunt de acord cu ce a spus domnul Roșfor în legătură cu faptul că trebuie să rămânem, uh, să ne concentrăm pe un anumit subiect. Cred că trebuie să îl considerăm un raport uh, de acțiune, un document de acțiune pentru domnul uh, Barnier și pentru domnul Monti. L-am urmărit pe lui cu multă atenție când a vorbit despre o economie de piață foarte competitivă și uh, despre uh, sensibilizarea consumatorilor la acest subiect la sfârșit a vorbit despre alte chestiuni importante, precum uh, drepturile intelectuale, proprietatea intelectuală, sănătatea și falsificarea, dar cred că trebuie să fim foarte atenți, să ne concentrăm asupra zonelor uh, în care putem avea influență în calitate de comisie pentru uh, protecția consumatorilor. Nu cred că trebuie să exagerăm. Eu m-aș concentra pe calitate și obiective clare mai degrabă decât pe cantitate. Acesta ar fi un comentariu pe care aș vrea să-l fac. Îi propun raportorului să avem o discuție cu secretariatul și să propunem uh, un uh, nou calendar și să organizăm o reuniune a raportorilor din umbră pentru a putea face progrese în acest sens. Lui Ești de acord cu această propunere de schimbare a calendarului? First of all, I would... În primul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute. Cred că raportul nu va fi foarte tehnic. Acest lucru cred că a fost făcut clar încă de la început, dar trebuie să oferim o anumită calitate. Eu sunt împotriva cuvintelor prea tehnice și nu doresc să afirm pur și simplu că avem un obiectiv fără să menționez instrumentele specifice prin care îl vom atinge pe acesta. Deci, la modul general, uh, sunt de acord că nu trebuie să devenim prea tehnici, însă, pe de altă parte, cred că ar trebui să oferim sugestiile noastre specifice și recomandările noastre tehnice. Cred că ar trebui, din punct de vedere conceptual, să avem un rezultat echilibrat și ar trebui să enumerăm uh, obiectivele strategice, însă ar trebui să uh, prezentăm și recomandările noastre, pentru că altfel cum am putea prezenta conceptul nostru? Am putea să fim altfel criticați, uh, ar putea să ni se spună că folosim multe cuvinte tehnice obișnuite, însă nu putem să le susținem cu text concret. Deci trebuie să existe un echilibru. Așa văd eu lucrurile. În ceea ce privește calendarul, aș prefera să îl extindem, așa cum am spus înainte, pentru a putea obține cât mai multe informații din partea colegilor mei. Cred că acesta va fi un raport de o importanță crucială. Nu aș vrea să fim restricționați să răspundem doar la criza uh, financiară, nu aș vrea să fim limitați la activitatea domnului Monti, dorim să facem parte din aceasta, însă cred că ar trebui să fie propria noastră uh, declarație, raportul IMCO și uh, trebuie să fie perspectiva Parlamentului referitoare la dezvoltarea pieței interne. De aceea nu aș vrea să pornim de la idei preconcepute, nu aș vrea să avem un raport care să nu ne reprezinte pe noi. Deci dacă ești să scădem de acord asupra unui calendar, atunci, domnule președinte, cred că am putea conchide astfel. Mulțumesc! Știu că domnul Tairi a sosit aici uh, din partea pieței interne, însă, din păcate, nu mai avem timp să ascultăm contribuția dumneavoastră. Sper că veți uh, urmări cu atenție și îndeaproape dezbaterea noastră și că vă veți aduce contribuția. Mulțumim că ați venit și mulțumim că v-ați angajat în activitățile noastre. Mulțumesc încă o dată tuturor. Vom pregăti un calendar pe care îl vom transmite tuturor. Și acum mai avem puțin timp, dar cred că cele 10 minute pe care le-am pierdut mai devreme vor face diferența. Avem o jumătate de oră disponibilă pentru două rapoarte importante, al doilea schimb de opinii privind uh, raportul domnului Sartori și de asemenea doamna Head a sosit și ea, nu a fost aici luni când s-a când ar trebui să discutăm raportul ei, voiam să-i spun doamnei Ed că ar trebui să se gândească la prezentarea sa până ajungem la, uh, să vorbim despre raportul ei. Vom avea pe 8 februarie o întâlnire de seară la Strasbourg. Vom vota um, raportul domnului Vieland, domnului Bielan uh, și de asemenea uh, vom da avizul pentru uh, Comisia ITRE. Uh, cred că am putea pune raportul noastră pe agenda de atunci, pentru că raportul noastră este atât de uh, bun și atât de cuprinzător, încât nu cred că vom avea timp să-i acordăm suficientă, suficient timp în această uh, după amiază. Uh, vom mai avea discuții despre el, dar sper că veți putea fi disponibilă la acea întâlnire din Strasbourg, pentru că este un uh, raport foarte important. Ar fi uh, o întâlnire la ora 9 așa încât dacă sunteți disponibilă, cred că ar trebui să procedăm așa, să uh, mutăm de asemenea termenele limită pentru amendamente. O, îi urez bun venit doamnei Sartori și uh, de asemenea o încurajez să um, susțină un al doilea schimb de opinii um, și, de, și să vedem care este um, impactul uh, și evaluarea consecințelor. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu cât mai succintă cu putință ca să vă dau o mână de ajutor. Având în vedere că este al doilea schimb de păreri și acum discutăm un subiect care a fost deja uh, discutat de mai multe ori și într-o oarecare măsură. Ce s-a întâmplat de la ultima discuție? Am ajuns la un acord cu doamna Clas, referitor la articolele care trebuie tratate cu comitetele și comisiile implicate pe baza regulii 50. Uh, De asemenea, am spus că există competențe comune pentru mai multe articole din propunere, în special cele care uh, se referă la repercusiunile pentru plasarea pe piața internă articolul 25, alinatele 1, 2, 6, 28, 1, 2, 9, 44, alinatul 2 și uh, articolele 58 și 60, 59 și 62. Deci, acum ne vom putea concentra asupra acestor articole. Totuși, considerăm că trebuie să ne exprimăm părerea și pe alte teme în conformitate cu, uh, articol, cu acordul la care am ajuns cu ENVI, pentru că întregul regulament este un regulament care are o influență asupra pieței interne. Care sunt obiectivele? Ca de obicei, încercăm să îmbunătățim procedura de autorizare pentru substanțele incluse în aceste produse, să armonizăm cât mai mult piața internă, să reducem costurile asociate pentru procedura de autorizare, să asigurăm o protejare, o protecție a consumatorului adecvată, în special pentru cei care sunt experți. Deci acestea sunt măsurile la care ne gândim și pe asta ne-am bazat amendamentele. Vrem de asemenea proceduri simplificate și modificări mici care ar trebui să fie făcute. Ar trebui de asemenea să încercăm să nu exagerăm cu procedurile doar pentru că sunt convenabile. Cred că regulamentul este destul de favorabil pentru IMM-uri și trebuie să aliniem uh, produsele biocide cu procedurile folosite, spre exemplu, uh, în conformitate cu RICI, deci nu vrem să existe o suprapunere acolo, vrem să protejăm informațiile confidențiale, dar în același timp să ne asigurăm că consumatorii au acces la informațiile de care au nevoie. Trebuie să avem un sistem de monitorizare care să ofere garanțiile adecvate și trebuie să nu uităm de asemenea că există riscuri care trebuie să fie luate în calcul. O să rămân aici uh, pentru că o să mă opresc aici pentru că am înțeles că trebuie să fim cât mai succinți și uh, vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Vă mulțumesc, doamna Sartori. Aveți dreptate. Avem un acord foarte specific pe care l-ați negociat cu mare succes cu Comisia Envi dar asta nu ne împiedică să facem observații și în alte domenii. Și atunci va trebui să renegociați poziția noastră cu Comisia ENVI. pentru că din moment ce am clarificat că avem dreptul să facem observații, vor trebui să ne accepte amendamentele. Domnul Bușoi este aici, domnul Fox este aici, deci domnul Uh, doamna Gerhardt, apoi domnul Bușoi, apoi domnul Fox și apoi doamna Sabini. Este și domnul Spade din partea comisiei prezent. Deci o să vă rog să fiți cât mai conciși cu putință, pentru că vom mai avea ocazia să mai vorbim despre raport pe 23 februarie, deci nu este ultima noastră discuție. Deci pe 23 februarie vom avea următoarea discuție. Sper că nu este ultima discuție, este abia prima, așa încât trebuie să spun, doamne Sartori, că este foarte frumos că împreună cu colega de la Envy ați negociat cum stau lucrurile, însă um, ca raportor din umbră nu am fost implicată uh, în niciun fel. Ați enumerat o serie de articole într-un ritm foarte rapid. Ar fi fost foarte bine dacă ați fi putut să ni le furnizați și nouă, pentru că acesta nu este modul de lucru obișnuit în cadrul acestei comisii. Ar trebui să văd dacă grupul nostru parlamentar este de acord cu această împărțire pe care ați făcut-o dumneavoastră. Și cred de asemenea că și comisia noastră trebuie să mai verifice încă o dată lucrurile, așa că dacă sunteți atât de amabilă și puteți să-mi transmiteți aceste lucruri în scris, mie cât și celorlalți raportori din umbră, am putea să vedem cum ați procedat dumneavoastră și modul în care ați căzut de acord. Pentru că doresc să am o privire de ansamblu asupra lucrurilor. Voi fi cât se poate de succintă pentru că nu putem intra în detaliu, în ceea ce privește această întrebare uh, vis-a-vis -vis de produsele biocide, um, este vorba despre protecția consumatorului pe de o parte, iar pe de cealaltă parte de chestiuni care vizează siguranța. Dar în aceste domenii este vorba și despre elemente foarte toxice și sunt întrebări dificile care uh, apar. De aceea va fi foarte important să avem suficient timp la dispoziție pentru a analiza lucrurile cu atenție și, domnule președinte, aș mai avea rugămintea, dacă mă ascultați, aș avea rugămintea, după cum spuneam, să uh, stabilim împreună un uh, calendar pentru a putea verifica cu atenție care sunt consecințele, care sunt prevederile sau modificările pe care le vom prevedea eventual, um, care dintre ele vor mai fi făcute și când. Este un subiect important, avem nevoie de timp pentru că este un text cât se poate de tehnic, dar un text care din punct de vedere politic este important și poate avea consecințe importante. Cam atât am avut de spus pentru astăzi. Thank you very much, Chairman. Very... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi vreau să salut simplifica, ă, simplificarea procedurii de autorizare și reducerea costurilor asociată pentru că acest uh, lucru lasă mai multe fonduri pentru cercetare, astfel încât companiile scot pe piață produse mai sigure. Etichetarea este extrem de importantă pentru protecția consumatorului și Etichetarea este o garanție că uh, toate criteriile pentru punerea pe piață sunt uh, îndeplinite. Îneleg uh, această abordare treptată pentru crearea unei proceduri centralizate doar pentru produsele cu risc mic, dar sunt de acord cu ceea ce au spus colegii în schimbul de păreri uh, anterior în ceea ce privește substanțele cu risc scăzut, de ce să nu extindem acest sistem centralizat la toate produsele? Cred că schimbările administrative ar trebui să beneficieze de o procedură uh, rapidă și trebuie să ne gândim de asemenea cum să simplificăm procedura în scopul cercetării, pentru că procedurile administrative nu pot uh, fi prevalente în fața cercetării, domeniului cercetării. Trebuie să vă atrag atenția și asupra nanomaterialelor din biocide, pentru că există, există incertitudini în ceea ce privește siguranța acestora și trebuie să fim siguri că nanomaterialele vor fi sigure pentru consumatorii europeni. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că nu doar produsele cu biocide produse în uh, Uniunea Europeană sunt sigure, ci și cele care provin din străinătate, dar sunt puse pe piața europeană. Pentru că, indiferent de originea produsului, ar trebui ca să luăm în calcul siguranța uh, consumatorului european. Mulțumesc! domnule președinte și domnule, domnule Bușoi, până ne-ați adus înapoi la timp foarte rapid. Cred că toată lumea este de acord că legislația este prea scumpă și uh, prea lentă și ineficientă și avem ocazia acum să o facem mai bună. Am vrea ca data de revizuire să nu mai fie în 2023, ci mai devreme. Vrem să revizuim uh, eficiența unui sistem centralizat mai devreme. Suntem de acord cu comentariile domnului Bușoi și anume că definiția actuală a produselor cu risc scăzut este prea restrânsă. Trebuie ca mai multe produse să intre în sistemul centralizat. Uh, IMM-urile în momentul de față dețin 75% din această piață și costul dezvoltării noilor produse este prohibitiv. Și tocmai acest lucru vrea să rezolve propunerea. Vrem uh, să se acorde asistență suplimentară IMM-urilor. Vrem o procedură de notificare mai simplă, astfel încât autoritățile competente să decidă care sunt condițiile care trebuie îndeplinite. Și în cele din urmă, propunerea Comisiei legată de criteriile de excludere este destul de neplăcută. Din punctul nostru de vedere, este prea restrictivă și arbitrară, interzicând uh, produse care sunt interzise în conformitate cu uh, legislația privind prote protecția plantelor. Dar biocidele și uh, produsele de protecție a plantelor au um, utilizări complet diferite. Deci, așteptăm cu interes raportul doamnei Sartori. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Vă a comisia să facă un comentariu foarte scurt, fiindcă nu prea avem uh, timp uh, la dispoziție. Înainte de a-i da cuvântul încă o dată doamnei uh, Sartori. Domnul Spade, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Putem uh, saluta multe dintre comentariile care s-au făcut până acum. Recunoaștem că există o dimensiune foarte importantă de piață internă a acestei propuneri. Noi am încercat să îmbunătățim semnificativ procedurile prin care sunt autorizate aceste produse. Salutăm uh, accentul uh, pus pe acordarea de semnificații mai importante și uh, pentru îmbunătățirea situației IMM-urilor. În legătură cu criteriul de excludere, recunoaștem că el trebuie să se aplice și în cazul biocidelor de la caz la caz. Propunerea comisiei spune foarte clar că, din motive de sănătate publice, anumite um, biocide trebuie să fie păstrate chiar dacă sunt uh, toxice. Deci, în această privință, suntem uh, de acord. Mai uh, merită să analizăm și alte chestiuni care s-au spus astăzi și, în general, suntem de acord cu comentariile care s-au făcut până acum. Mulțumesc, doamna Sartori, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum ați spus, nu am avut foarte mult timp la dispoziție azi. Acesta este al doilea schimb de opinii. Am mai avut încă o discuție pe 5 noiembrie în legătură cu același subiect. Vreau să-mi cer scuze față de colegul nostru, de colega noastră, dacă nu am înțeles uh, ce a spus. Pe 30 noiembrie acest document a fost transmis tuturor grupurilor politice și s-a spus că acesta a fost uh, ca urmare a acordului la care am ajuns cu doamna Clas, dar se pare că a fost o mică problemă. Probabil că am uh, pierdut din vedere raportorii din umbră. Promit să nu se mai întâmple acest lucru. Ar fi trebuit să fac acest lucru când am transmis avizul traducătorilor. Sunt de acord cu ce au spus colegii mei, uh, mă bucur uh, că discutăm acum uh, un regulament, dat fiind că există foarte multe implicații. Faptul că ne îndepărtăm de directivă și ne apropiem de un regulament înseamnă că vom da un grad mai mare de siguranță pieței interne. Aceste prevederi vor fi uh, aplicabile direct, deci le implică, implică toate statele membre. În ceea ce privește filosofia din spatele acestui text, sunt de acord cu punctul de vedere al Comisiei și cred că trebuie să accentuăm uh, câteva obiective cheie. Simplificarea, în primul rând, trebuie să ținem cont de uh, cerințele de siguranță și de nevoile consumatorilor, trebuie să ținem cont și de nevoile IMM-urilor și trebuie să fim foarte atenți și în ceea ce privește calitatea produselor, în special în ceea ce privește produsele fabricate în exteriorul Uniunii Europene care cred eu, trebuie să fie uh, supuse unor verificări uh, temenice. Mulțumesc foarte mult, doamna Sartori. Coordonatorii uh, m-au mandatat să discut cu dumneavoastră pentru a negocia o cooperare sporită cu condiția de a ne concentra pe domeniile care intră în competența noastră directă, plasarea pe piață, autorizarea și recunoașterea reciprocă. Și am avut acolo un, am, a existat și un program pe care am crezut că l-am uh, transmis tuturor. În ceea ce privește calendarul, propunerea doamnei Sartori a fost să transmită până pe 2 februarie acest aviz către traducere, apoi vom analiza pe 23 februarie acest aviz în întregime. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor va fi 1 martie, acestea vor fi analizate pe 16 martie, vom vota în comisie pe 17 și apoi vom vota în comisia ENVI pe 26 aprilie. Cred că acest calendar este unul practic care ne pune la dispoziție suficient uh, timp. Vom avea trei uh, sesiuni în care să analizăm această propunere și vom revizui, revizui până atunci și evaluarea de impact. Doamna Sartori va lucra cu raportorii din umbră și se va concentra asupra uh, amendamentelor uh, în domeniul în care avem cooperare uh, consolidată, în special asupra celor um, amendamente pe care noi le, le vom uh, propune la plenară. După cum a spus și domnul uh, Bușoi, în ceea ce vește nanomaterialele, sunt uh, convins că aveți câteva chestiuni importante de spus în legătură cu acest lucru, dar um, acesta este un aviz al Comisiei noastre și nu al Parlamentului. Mulțumesc așadar tuturor raportorilor din umbră și domnului Sartori pentru uh, eforturile depuse. Vom trece acum la ultima propunere de azi. Cred că aceasta ar fi trebuit să fie prima, dar oricum ne bucurăm că doamna Head este alături de noi. După cum am spus, acest raport este unul complet și foarte util. Voi clarifica ce am spus uh, mai devreme, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Propunerea mea este să respectăm uh, calendarul pentru uh, depunerea amendamentelor și pentru uh, votul final în legătură cu raportul dumneavoastră, dar vom permite o analiză mai profundă a raportului dumneavoastră cu raportul din număr pe 8 februarie, dacă sunteți de acord. Deci dacă sunteți de acord cu această propunere, voi transmite mai uh, târziu uh, celelalte date, dar uh, deocamdată vreau să vă dau cuvântul pentru a vă putea prezenta raportul excelent pe care l-ați elaborat. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât se poate de succintă, mai ales pentru că interpreții trebuie să își încheie activitatea și la șase jumate. În primul rând, mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că nu am putut fi aici luni după amiază. Am fost pe aeroportul din Suedia, dar nu am putut decola, așa încât a fost imposibil să ajung aici la timp. Ați primit raportul meu care vorbește despre protecția consumatorilor și aș dori să încep exprimându-mi mulțumirile tuturor celor uh, implicați în redactarea acestui raport cu care am colaborat foarte bine. Aș vrea să mulțumesc secretariatului și uh, stafului SND, precum și raportorilor din umbră cu care am colaborat foarte bine. În cadrul acestui comisii, sarcina noastră nu este numai de a privi asupra pieței, dar și de a proteja consumatorii. Acest um, tablou de bord privind protecția consumatorilor este un instrument important pe care îl avem la dispoziție, uh, acordăm atenție acestui tablou de bord și sperăm că va fi dezvoltat mai departe. Sper să discutăm uh, mulți ani de acum încolo această chestiune. Raportul meu cuprinde o serie de recomandări referitoare la ceea ce mai trebuie făcut, indicatori, colectarea datelor, finanțare, supravegherea piețelor, integrare, uh, conflict, managementul conflictelor și, de asemenea, vă propunem modul în care poate fi îmbunătățit setul de reguli pentru protecția consumatorilor și dezvoltat mai departe. Nu cred că ar trebui să intru în detalii referitoare la ceea ce spune raportul, pentru că nu avem timp. Mai degrabă aș uh, dori să profităm de acest timp pentru a vedea în ce măsură mai vor să contribuie raportorii din umbră. Și sper că vom putea respecta calendarul propus de dumneavoastră și că doi februarie va fi respectat ca deadline pentru amendamente. Din păcate, eu uh, locuiesc departe în Suedia și mi este foarte greu să ajung la Strasburg înainte de ora 9 p.m. pentru um, ședința respectivă, însă există o întrunire a raportorilor din umbră Mă voi întâlni cu aceștia imediat după ce amendamentele vor fi fost înaintate pentru a vedea dacă putem ajunge la anumite compromisuri. Uh, right, now I think um, we're running slightly short of shadow. Mulțumesc, se pare că nu prea mai avem uh, raportor din umbră. Doamna Comi este? Da, sunteți aici. Vorbitorul vorbește fără microfon. Nu v-am văzut dacă erați mai în față, v-aș fi văzut, dar v-ați mutat foarte în spate, așa, ca vicepreședinte. Domnul Roșfor este, domnul Turnan nu este, eu sunt aici, domnul Centefilis nu e aici. Deci, doamna Comi, așa, din spatele camerei, doriți să faceți câteva observații? Da. La fel ca la școală. M-am așezat în ultimul rând. Am încercat să-mi aduc aminte de copilărie. Am câteva observații lăsate de colegul meu care este foarte mulțumit de activitatea excelentă desfășurată de raportoare și are câteva observații de făcut. În primul rând, fezabilitatea acestei tabele. El consideră că această tabelă a consumatorului ar putea fi utilă, dar nu este încă folosită. Dacă se uh, oferă informațiile necesare, asta ar fi util, dar informațiile respective nu sunt întotdeauna disponibile. S-a spus de către domnul Monti că ar trebui să avem mare grijă în această privință. Apoi, ar mai fi și problema că trebuie să ajungem la o masă critică și în același timp trebuie să ne asigurăm că drepturile consumatorilor și drepturile producătorilor sunt analizate în echilibru. Deci dacă există o agenție a consumatorilor care are o responsabilitate de plină, așa cum apare în articolul 38 al raportului, acest lucru ar putea închide ușa în loc să deschidă ușa spre dezbaterea democratică. O altă observație are legătură cu uh, medierea conflictelor, pentru că reconcilierea și alte mijloace de a rezolva amiabil o dispută sunt extrem de importante și nu trebuie să fie uh, prea scumpe și o povară pentru cetățeni. Domnul Monti ar dori de asemenea să spună și că o definiție specifică a consumatorilor care este menționată în punctul 4 cu mijloacele de a sprijini consumatorii ar trebui să fie luată în calcul. Apoi este punctul 7 în care spune că în curriculum școlar ar trebui să existe o educație a copiilor. Și apoi ultimul punct, punctul 32, care este un punct adecvat, dar nu știu dacă e cazul să cerem uh, statelor membre să facă încă un efort bugetar pentru a îmbunătăți o strategie care trebuie să întărească uh, această politică de coordonare mai ales ținând cont de faptul că la nivel instituțional există agenții care informează deja consumatorii în legătură cu drepturile pe care le au. Uh, domnul Monti își cere scuze că nu a putut participa la întâlnire, dar mi-a lăsat notițele mie. Mulțumesc. Madame Ed, je vais être... Domnule președinte, mulțumesc. Domn, doamna Ed, voi încerca să nu vorbesc foarte mult, voi face doar observații scurte uh, asupra a patru puncte care vor îmbunătăți raportul nostru dumneavoastră, care deja este excepțional. În ceea ce privește uh, barometrul prin protecția consumatorilor, am înțeles că la ora actuală nu funcționează mm, foarte bine mm, alimentarea cu date a acestui barometru în ceea ce privește coordonarea între statisticile naționale, Eurostat, servicii și serviciile comisiei. Se pare că oamenii nu cooperează foarte bine, în special pentru că e vorba de tehnicieni de la înalt uh, nivel. Trebuie să susținem uh, eforturile lor. Uh, nu ține de noi să stabilim cine are dreptate, dar trebuie ca instituțiile și institutele să învețe să coopereze pentru că informația să fie fiabile. În al doilea rând, um, agențiile independente nu sunt de acord cu punctele de vedere care s-au exprimat aici. Eu cred că se, poate, se pot angaja agenții independente în serviciul consumatorilor. Cred că aceste agenții pot funcționa într-o logică de dialog cu uh, întreprinderile. În Franța acest sistem funcționează. La ora actuală, din păcate, agențiile acestea nu există în toate țările Uniunii Europene, dar este important ca ele să fie create și eventual într-o zi să avem și o agenție europeană care să um, gestioneze lucrările acestor agenții. În al treilea rând, în ceea ce privește educația, acesta este un subiect uh, fundamental. Vorbiți despre educarea consumatorului, vorbiți mult uh, despre uh, acest lucru în școli. E vorba de obiceiuri de consum pe care le avem toată viața și care privesc toate categoriile sociale. În special, din cauza crizei, există persoane care se află în situații foarte dificile și pentru aceste persoane trebuie să educăm consumatorul. Astăzi suntem într-o epocă asupra consumului, cumpărăm lucruri care nu sunt întotdeauna utile, dar cred că trebuie să învățăm consumatorul ce trebuie să cumpere în aliniatul 44 vorbiți despre supravegherea pieței, vorbiți despre posibilitatea stigmatizării individuale a unei întreprinderi sau a alteia, în cazul în care aceste informații sunt utile pentru consumator în cazul în care ar fi uh, important pentru consumator să știe că o anumită companie um, greșește cu un anumit lucru. Nu știu dacă um, acest lucru este neapărat o idee bună, poate că se justifică în cazul uh, companiilor mari uh, cu care um, suntem în conflict des, dar nu știm dacă acest lucru, nu știu dacă acest lucru ar trebui să fie folosit automat și în cazul întreprinderilor mici și mijlocii care ar putea fi vulnerabilizate de această stigmatizare. Și acest lucru poate avea consecințe foarte grave asupra întreprinderilor mici dacă ele devin ținta stigmatizării de către presă. Chiar dacă ele sunt uh, victimele unei erori, răul este făcut. Cred că ar trebui să discutăm mai mult uh, acest subiect între raportori uh, și sper să țineți cont de observațiile pe care le-am făcut. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Roșfor. Eu sunt raportor din umbră pentru uh, grupul meu în legătură cu acest raport și sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că acest raport este uh, foarte complet. Vreau să o felicit și pe Ana Head pentru elaborarea lui. Tocmai de aceea uh, trebuie să spun că cu siguranță nu-ți facem dreptate în această uh, seară, pentru că nu îți acordăm uh, timpul cuvenit. Sper să ajungi la timp la Strasbourg pentru a putea discuta și atunci. Am și eu câteva observații uh, de natură generală. Doamna Head are dreptate când uh, spune că datele pe care le avem în legătură cu protecția consumatorilor uh, nu sunt suficiente, că ar fi bine că ele să fie extinte, în manifestul politic al președintele com președintelui Comisiei se vorbește despre o inițiativă de monitorizare a pieței ca parte dintr-o abordare sistematică și mai integratoare a pieței interne. Poate că ne putem obține câteva uh, clarificări în legătură cu acest subiect de la domnul Mayer și uh, o chestiune legată și de lucrările domnului Greg în ceea ce privește uh, barometrul de protecție a de piață internă care există deja. Poate că aceste două rapoarte pot fi uh, reunite într-un mod mai structurat. Ar fi util să înțelegem care sunt uh, cele mai mari probleme cu care se confruntă piața internă și ați identificat problemele care există pe piața electronică, pe piața de pe internet. Cred că putem elabora pe viitor o strategie în acest sens pentru a vedea cine poate folosi informațiile pe care, de care dispunem în legătură cu piața electronică și încă o chestiune în legătură cu lucrările strategice legate de uh, cercetare și inovare. Uh, Impresia mea este că datele privind produsele noi și uh, serviciile uh, emergente, în special pe internet, sunt extrem de importante pentru că încurajează inovațiile uh, de succes și oferă companiilor europene un avantaj competitiv pentru că ele primesc un răspuns direct și timpuriu din partea consumatorilor în legătură cu inițiativele lor. Și acest lucru ne va ajuta și să ne atingem uh, obiectivele mai largi, precum uh, regenerarea economică și uh, inovarea. Și nu trebuie să uităm nici siguranța produselor. Vom depune câteva amendamente, dar așteptăm cu nerăbdare ocazia de a vă întâlni încă o dată pentru a continua această discuție. Doamna Head, vă dau încă o dată cuvântul sau vreți să repet calendarul? Da, voi vorbi despre calendar atunci. Calendarul pe care l-am propus noi în limită al amendamentelor 2 uh, februarie, săptămâna viitoare și dacă sunteți de acord, vom avea încă un schimb de opinii mai detaliat pe 8 februarie. La 8 la 9 și jumătate seara la Strasburg, 8 februarie, uh, la 9 și un sfert. Apoi vom analiza amendamentele pe 23 februarie și vom uh, vota în IMCO pe 23 februarie pentru a putea îl vota până la plenara din martie, tot ce pot face pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Nu știu dacă a reușit foarte clar, dar pe 8 uh, nu pot să ajung la Strasburg decât la ora 9 seara. Deci o să ajung cât de rapid pot, dar nu pot să fiu în Strasburg pe data de 8 înainte de ora 21.30 dacă nu sunt reținută pe drum, deci nici măcar nu pot să promit că voi fi la 21.30 acolo, deci îmi pare foarte rău Uh, am și copii mici și este extrem de dificil să plec duminica astfel încât să fiu prezentă la o întâlnire târzie luni seara. Câteva răspunsuri rapide pentru pozițiile raportorilor din umbră. Am vorbit cu Monti săptămâna trecută și marța trecută legat de punctele pe care le-am auzit. Am uh, eliminat deja o parte dintre ele și este adevărat că unul dintre obiectivele acestui tablou de bord este să avem o abordare omogenă pe parcurs. Să nu uităm că acesta este nou-născutul uh, Comisiei și atunci va trebui să fim uh, mai răbdători. Nu putem obține totul dintr-o dată. În ceea ce privește legislația privind consumatorii și siguranța din diversele state membre, situațiile diferă de la caz la caz și, evident, va dura ceva timp până când vom eh, reconcilia aceste poziții diferite, deci trebuie să avem răbdare. V-aș fi de asemenea recunoscătoare dacă nu știu, nu mai țin minte numele vorbitorului, dar vom discuta când vom avea reuniunea coordonatorilor. Sper să pot să ajung la reuniunea de pe 8 dacă este uh, pus subiectul pe ordinea de zi ca ultim punct ca să putem discuta despre amendamente sau potențiale adăugiri. Uh, mulțumesc știu că toată lumea a, a ascultat cu mare atenție, inclusiv Comisia. Îmi pare rău, nu mai am timp să le dau cuvântul. Rămânem deci aici. Vom trimite o mașină ultra rapidă la aeroport ca să vă aducă la Parlament. Și o să vă trecem drept ultim punct pe ordinea de zi, pentru că interesul meu este să am o discuție cât mai uh, bună a raportului și cât mai completă cu toți raportorii din umbră și cred că numai noi mai suntem aici oricum în acest moment. Uh, le mulțumesc colegilor care au rămas și personalului care au rămas până la final. Am uh, înregistrat succese mari în ultimele patru uh, zile și vă mulțumesc încă o dată, închei ședința și aștept să vă văd pe 8 februarie la Strasburg.